Well, friends, I suggest that we start. Um, we seem to have lost a chair. Dragi prieteni, vă propun să începem. Am impresia că l-am pierdut pe undeva pe președinte, nu știu unde s-o fi aflând. Nu suntem încă prea numeroși, însă o să mai vină lumea pe parcurs, sunt convinsă. Observațiile mele de început vor fi destul de scurte. Așadar, mă bucură faptul că avem uh, această prima mini-audiere în contextul raportului privind uh, din proprie inițiativă al uh, Comisiei cu privire la mecanismul de monitorizare și punere în aplicare a statului de drept, drepturilor fundamentale și uh, guvernanței democratice pactul guvernanței democratice, cum îmi place mie să-i spun, e un termen ceva mai general. Aceasta e prima audiere într-o scurtă serie de audiere, așa cum sper eu, pentru că vor mai urma și altele anul viitor. După cum știți, Parlamentul a hotărât într-o rezoluție să elaboreze o inițiativă legislativă prin care să solicite Comisiei să vină cu o propunere pentru un astfel de mecanism. Toată lumea, cred, vede bine că sunt prea puține instrumente la nivelul Uniunii Europene pentru a pune în mod real în practică statul de drept, drepturile fundamentale și guvernanța democratică. Există unele instrumente legislative, pe de-o parte, numai că acelea sunt limitate, sunt foarte punctuale și, pe de altă parte, există și varianta nucleară, să spunem așa, a declanșării articolului 7. Ah, bună dimineața! Well. Shall I? Yeah, okay. <laughs> I'll be very brief. Um, so we need something to, to fill that, that gap. Avem așadar nevoie de ceva între cele două extreme ca să se umple golul. Acum uh, suntem destul de frustrați uh, în legătură cu o țară sau alta, se pun întrebări parlamentare, dar asta nu dă naștere unor reale măsuri. Comisia, pe de altă parte, vine și spune, păi nu avem instrumentele necesare și nu prea știm ce să facem. Prin urmare, mă bucură foarte mult că Libe și-a asumat această inițiativă. Am avut deja niște reuniuni uh, uh, preliminarii cu raportorii din umbră și am încercat să acoperim raportul pe diferitele sale secțiuni. Fiecare raportor din umbră va răspunde de elaborarea unei secțiuni. Va fi deci un exercițiu comun și raportul acesta va lua mm, va, va prinde contur în lunile care vin uh, prin efortul acesta comun. Nu vom avea de votat așa cu un 50% plus 1, ci este o, va, fi, va fi un brainstorming, uh, fiecare va veni cu idei și în felul acesta va lua contur acest raport, vom vedea în ce direcție se va îndrepta. Mecanismul pe care vrem să-l elaborăm se va aplica nu doar statelor membre, ci și instituțiilor Uniunii Europene, printre ele și Comisiei Europene. Pentru că, până la urmă, și noi, instituțiile europene, trebuie să respectăm standardele pe care vrem să le respecte statele membre. Și acum vorbim despre problema indicatorilor, fiindcă dacă, dacă vorbim despre stat de drept, despre guvernanța democratică, de, despre drepturi fundamentale, avem nevoie de indicatori cu care să putem măsura situația în această privință în diferitele state membre. Și cred că e o chestiune de care trebuie să vorbim, pentru că în discuțiile cu domnul vicepreședinte Timmermans reacția inițială a Comisiei a fost că nu putem elabora astfel de indicatori, fiindcă nu se poate cuantifica democrația, nu se pot cuantifica respectarea drepturilor omului și respectarea drepturilor fundamentale. Nu o să funcționeze niciun fel de astfel de indicator, ni s-a spus. Ei bine, iată, e provocarea noastră aceasta să dovedim că nu are dreptate și să elaborăm astfel de indicatori. Cam asta voiam să vă spun în introducere și acum îi dau înapoi cuvântul domnului președinte, care va deschide sesiunea propriu-zisă a acestei ședințe. Mulțumesc, Sophie. Îmi cer scuza pentru că am întârziat. De fapt, a trebuit să mă duc la trei etaje diferite ca să-mi primesc uh, cartela de vot. Și știți că am probleme și cu glezna, așa că a fost o Iată, am venit, vin cu o justificare foarte sofisticată și complexă, dar asta e situația. Am cer scuze încă o dată și mulțumesc lui Sophie pentru că a deschis ea ședința. Acum nu prea știu ce să mai spun. O să-i dau cuvântul așadar doamnei Mișii. Este secretar general adjunct al Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să fiu aici, în comisia dumneavoastră. Am fost director general la DG Justice și de câteva săptămâni sunt secretar general adjunct. Și în această calitate îmi face o deosebită plăcere să vin aici în fața comisiei dumneavoastră, în așa măsură încât am menținut unele răspunderi și în actuala mea uh, funcție. Mă ocup de justiție și de afaceri interne într-o oarecare măsură în continuare. Mă ocup de migrație, de securitate și, desigur, de statul de drept. Așa că, iată, am venit la dumneavoastră în această calitate. Sofie, cred că nu o să te aștepți de la mine să-l contrazic pe domnul vicepreședinte al comisiei, însă vă pot asigura pe dumneavoastră, pe toți, că ne străduim din răzputeri să mișcăm lucrurile și poate că nu se vor elabora un nou indicator sau un mecanism nou pe lângă ceea ce există deja în prezent, așadar. Dar, cu ce avem la dispoziție, am făcut și facem în continuare foarte multe. L-ați auzit pe domnul prim vicepreședinte, ați auzit-o și pe doamna comisar Iurova, Considerăm că instrumentele existente ne permit să ne facem treaba. Bun, acum apreciem foarte mult și urmărim cu toată atenția și eforturile pe care le depuneți dumneavoastră. Eforturile de a ne sugera unele idei. În niciun caz, Comisia nu se va sustrage de la un astfel de exercițiu. Știți însă că domnul președinte Juncker a pus accentul în mod deosebit pe drepturile fundamentale și pe statul de drept. De aceea, i-a încredințat această răspundere chiar domnului prim vicepreședinte. De-a lungul anilor, Comisia s-a străduit să elaboreze diferite instrumente și nu e prima dată când vin în fața Comisiei dumneavoastră pentru a vă vorbi despre tabelul de punctaj, să spunem așa, despre felul în care ne folosim competențele de declanșare a încălcării, a procedurii de încălcare a dreptului Uniunii Europene. și pentru a vă vorbi despre situațiile în care considerăm că în anumite state e nevoie de o investigație mai atentă. Însă, așa cum arăta și domnul Timmermans, drepturile fundamentale sunt în realitate o sarcină zilnică, de rutină, și ele trebuie să se regăsească în toate politicile noastre, de la A la Z, de la momentul în care ia contur legislația până la punerea sa în aplicare. Noi încercăm să obținem cât mai multe informații de pe teren, ca să știm ce se întâmplă și să putem lua măsuri pentru o punere în aplicare optimă. În ce privește evaluarea democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale, ne bazăm în special pe experiența dobândită din acest punct de vedere. Și sunt convinsă că o să aveți întrebări pentru mine, de aceea mă voi concentra pe numai trei instrumente punctuale. Scoreboardul EU Justice, mecanismul statului de drept al Uniunii Europene și raportul anual privind aplicarea cartei. Există, desigur, și pentru Bulgaria și România mecanismul de verificare și cooperare convenit în cadrul uh, negocierilor de aderare a celor două state membre. Avem în paralel, și doar să menționez vreau, avem, deci, și raportul privitor la corupție. Există un astfel de raport în 2014. Există și măsurile țintite pe care încercăm să le facem mai puternice la nivelul instituțiilor naționale pentru a susține acestea statul de drept, prin intermediul utilizării fondurilor Uniunii Europene, utilizat în mod țintit pentru reforma justiției, prevenirea corupției și reformarea sistemului de administrație. Putem iniția proceduri de încălcare a dreptului comunitar și am și, am și făcut acest lucru în anumite cazuri, în situația în care constatăm că există în mod concret încălcări ale dreptului Uniunii Europene. Drepturile, Agenția Drepturilor Fundamentale oferă asistență și expertiză în acest domeniu, colectând și uh, diseminând informații pertinente, printre care și rezultatele cercetărilor și monitorizării care alimentează activitatea instituțiilor Uniunii Europene și a statelor membre și împreună cu alte pe care, și pe care le folosim împreună cu alte surse de informare, cum ar fi cele din partea Consiliului Europei. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici rolul Curții Europeană de Justiție în uh, susținerea drepturilor fundamentale și a dispozițiilor tratatului. Privitor la scoreboard, știți că am venit aici în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta scoreboardul pe justiție de anul acesta. Ne concentrăm în acest sens asupra unui mecanism bine instituit și anume semestrul european și uh, programele de ajustare economică. Este un instrument uh, nu foarte vechi, are doar trei ani, <clears throat> și încercăm să-l folosim pentru a monitoriza îndeaproape, foarte îndeaproape chiar, procesele de reformare a justiției în statele membre și în fiecare an și în baza acestui scoreboard Consiliul adoptă recomandările specifice pe baza propunerilor Comisiei. Acesta susține procesul semestrului european și este indispensabil în fiecare an îl folosim cu toată atenția pentru a ne permite să avem o imagine de ansamblu a felului în care reformele din administrație și din justiție funcționează în toate statele membre. Dar, pe lângă indicatorii aceștia, există de fiecare dată o analiză calitativă pe care o desfășurăm cu toată atenția. Și chiar și în scorbordul pe justiție, Completăm informațiile din acesta cu informații mai aprofundate, ba chiar anul acesta vom merge și mai departe cu analiza noastră, folosind și alte surse de um, informații, insistând asupra independenței sistemului. Deci în fiecare an scoreboardul acesta se îmbogățește cu noi elemente. Însă voiam să pun accentul pe caracterul comparabil al datelor foarte important acest lucru, ca, pentru că ne permite să îmbunătățim această sursă de analiză de la un an la altul. Aceste date se încearcă să fie validate, pentru că atunci când vorbim despre sistemele de justiție, trebuie să fim și foarte atenți. Cu cât suntem mai atenți uh, cu datele pe care le avem, cu atât uh, probele pe care le vom baza apoi măsurile vor fi mai bune. Colaborăm cu statele membre, cu rețeaua europeană ă, pentru justiție, cu autoritățile pentru protecția consumatorilor, cu Eurostat și așa mai departe. Și acum, referitor la statul de drept. Mecanismul privitor la statul de drept nu este, din punctul nostru de vedere, un mecanism de monitorizare ci mai degrabă un mecanism prin care Comisia poate interveni în situații care riscă să conducă la o amenințare la adresa statului de drept. Doamna comisar Iurova și, desigur, și domnul vice, prim vicepreședinte v-au explicat că acest cadru se activează în momentul în care există indicii clare ale unei amenințări sistematice la adresa statului de drept într-un stat membru, în special în acele situații care nu pot fi uh, abordate în mod eficient prin mecanismul de încălcare a dreptului comunitar și dacă garanțiile de la nivel național nu își mai arată capacitatea, nu își mai demonstrează capacitatea de a răspunde acestor amenințări. Cadrul acesta presupune un obiectiv, o evaluare obiectivă și aprofundată a situației și cu asta revin la ce spuneam mai devreme. Și anume că avem nevoie de o cunoaștere aprofundată a diferitelor elemente privitoare la situația respectării statului de drept în statele membre și pentru asta ne bazăm și pe expertize din afară, de exemplu pe cea a FRA și pe cea a serviciilor comisiei, pe cea a unor uh, experți externi așadar, pentru a ne permite să dispunem de o analiză mai aprofundată și mai uh, obiectivă a situației. Statul de drept nu se poate cuantifica în mod mecanic folosindu-se indicatori statici. Analiza calitativă și aprofundată a situației, de fapt, este întotdeauna însă ceea ce ne trebuie. Acum, raportul anual privitor la Carta Drepturilor Fundamentale este un instrument pe care îl folosim din 2010, după cum ați văzut. El, pre el prezintă, uh, se referă la valorile pe care le presupune o societate liberă și independentă și se bazează pe responsabilitatea de a promova aceste valori în viața de zi cu zi. Raportul anual face un bilanț al aplicării cartei la nivelul instituțiilor Uniunii Europene și al statelor membre, atunci când se pune în aplicare dreptul european fiind folosit ca bază pentru aplicarea cartei. Anul acesta există o secțiune nouă în acest raport, se referă la drepturile fundamentale în mediul digital. Din experiența dobândită cu toate aceste instrumente și rapoarte în ultimii ani, Comisia a învățat și este din ce în ce mai convinsă că problemele care se leagă de evaluarea nivelului de democrație, drepturi fundamentale și stat de drept sunt adesea extrem de complexe și necesită, așa cum spuneam și mai devreme, întotdeauna o analiză calitativă și aprofundată și uneori o analiză comparativă a regulilor și practicilor existente și în alte state membre. Nivelul de democrație, drepturi fundamentale sau stat de drept nu se poate măsura cu uh, ruleta. Chestiunile acestea nu se pot cuantifica în mod mecanic și prin indicatori statici și rigizi. Pentru a evita o prezentare foarte, foarte lungă, n-am să intru și în problemele legate de mecanismul de cooperare și verificare. Sigur, am să vă răspund la toate întrebările, dar uh, știți că lucrăm cu autoritățile din România și Bulgaria de aproape. Există misiuni care se deplasează în aceste două state membre și în fiecare an se publică rapoarte și facem acest lucru în baza unui număr mare de date obiective, indicatori care ne arată ce trebuie îmbunătățit. Și cu acestea Am să, vă, am să trec la semestrul european pe care îl alimentează scoreboardul. Acesta se concretizează acum în măsuri concrete pentru uh, problema reformei judiciare. Urmărim îndeaproape cazurile de încălcări uh, ale dreptului comunitar în baza tratatelor, toate celelalte rapoarte, toate instrumentele de care dispunem ne permit, cred eu, să facem față tuturor problemelor, așa cum s-a întâmplat și în trecut, care ni se aduc la cunoștință. Voi încheia spunând că apreciem în mod deosebit eforturile pe care le face Parlamentul European, pe care le face Comisia dumneavoastră în sprijinul drepturilor și valorilor fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană. Vom urmări de aproape munca dumneavoastră și acest uh, raport din proprie inițiativă. Vă mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție pentru eventualele întrebări. Vă mulțumesc. Cuvântul domnului Gabriel Tokenberg, uh, care este de la Agenția Drepturilor Fundamentale, consilier uh, juridic senior. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere pentru noi să fim aici, chiar dacă este o contradicție în sensul că nu știm dacă să avem un mecanism sau nu pentru uh, protejarea articolului 2. E o chestiune de natură politică, este o decizie politică și să știți că noi suntem uh, ne întrebăm care este relația dintre, legă, dintre dezbaterea de la Bruxelles și agenția noastră. Uitați-vă la documentul strategic uh, între Parlament, Consiliu și Comisie. Cu toate aceste instituții sunt de acord cu faptul că statele membre trebuie tratate în mod egal și, în al doilea rând, instituțiile acestea spun că dacă se măsoară performanța, atunci să se facă în funcție de criterii obiective. Și aici apare agenția noastră, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, FRA. Vreau să vă vorbesc despre uh, două experiențe, experiențe și apoi o să vă fac o sugestie. Noi lucrăm cu indicatori și uh, apoi, în al doilea rând, e vorba de felul în care percepem noi uh, Uniunea ca un sistem cu mai multe niveluri de guvernanță. În ceea ce privește indicatorii, noi folosim conceptul ONU în ceea ce privește uh, SPO, Structural Process Outcome, adică vrem să vedem nu doar ce legi există în vigoare, adică dimensiunea structurală, ci vrem să înțelegem concret care sunt eforturile politice, strategice pe care le-au întreprins statele membre, deci dimensiunea procesului, process, și apoi uh, pentru că suntem ambițioși, vrem să înțelegem ce se întâmplă cu aceste eforturi politice și dacă într-adevăr fac o schimbare în viața oamenilor. Și aici e vorba de outcome, de rezultat. Așa că avem aceste trei dimensiuni pentru care avem trei tipuri de indicatori. Structural, pe proces și pe rezultat. Și avem uh, experiențe în trei domenii în ceea ce este drepturile copiilor, uh, dizabilitățile și integrarea uh, cetățenilor de etnie romă. În termeni concreți, uh, mă voi referi astăzi la integrarea romilor, fiindcă la acest capitol deja avem un sistem de raportare uh, Există o, o comunicare a Comisiei din 2011 în acest sens care obligă statele membre să vină cu o strategie pentru integrarea romilor, iar în anul 2013 Consiliul a oferit o listă în detaliu cu recomandări despre ce măsuri politice trebuie să întreprindă statele membre pentru a garanta incluziunea romilor. Lipsește însă un element. Pentru a măsura cu adevărat performanța noi am uh, creat un grup de lucru împreună cu 18 state membre, iar în ultimii ani am reușit să găsim un acord în ceea ce privește indicatorii de folosit cu statele membre. Este o experiență interesantă. Nu este ușor să ajungi la un numitor comun în ceea ce privește indicatorii și, într-un fel, trebuie să convingi statele membre, mai ales acolo unde există foarte multe legi uh, fără caracter obligatoriu, legi soft. De ce spun acest lucru? Dacă statele membre au anumiți uh, indicatori pe care trebuie să-i respecte, trebuie să părăsească zona de confort. Nu poți pur și simplu să te rezum la declarații aiurea, să spui, da, am luat măsura aia și aia, ci uh, trebuie să completezi anumite tipare, să dai detalii și să arăți la nivel structural cum ai respectat uh, obligațiile juridice. Și atunci e de acord că este greu să, fim de a, să găsim un numitor comun cu privire la indicator, dar nu este imposibil. Am reușit acest lucru și am dezvoltat un tipar cu cele 18 state membre, care este instrumentul de raportare acum pentru toate statele membre în strategia de integrare a romilor. Este necesar să avem indicatori, altfel nu știm despre ce vorbim. E, bineînțeles, ușor să spunem că trebuie să oferim acces romilor la educație, dar după aceea <laughs> cineva trebuie să înțeleagă ce înseamnă asta, să fii eh, înscris la școală sau, pur și simplu, sau chiar să participe elevii la cursuri sau eh, eh, să obțină o diplomă la final. Dar ce înseamnă o diplomă? De educație primară, secundară, deci sunt foarte multe criterii de definit și este foarte greu fără indicatori. În ceea ce privește indicatorii, în concluzie vreau să spun că este important să avem indicatori structurali în ceea ce privește obligațiile mm, juridice. Asta este însă ușor. E mai greu pe partea de procedură. Trebuie să vedem procedural ce trebuie să facă statele membre în așa fel încât să dea curs obligațiilor juridice ce am făcut noi? Am derulat un proiect pilot în trei state membre, în Olanda, Irlanda și Suedia, ambiția noastră fiind aceea de a înțelege ce se întâmplă după ce avem indicatorii. E posibil să îi populăm cu date existente deja din monitorizare? Pentru că e ușor să spui nu nevoie, avem nevoie de noi instrumente de monitorizare, utilizăm ce avem deja. Noi am vrut să vedem dacă e posibil așa ceva și dacă putem cupla asta cu indicatorii noi. E vorba de date de monitorizare de la nivelul ONU, de la nivelul Consiliului și apoi în aceste trei state membre am ales trei domenii uh, cu accesul la justiție și um, discriminare, uh, independența sistemului non-judiciar și um, infracțiuni uh, pe bază de ură și xenofobie. Am văzut că este ușor să populăm această componentă structurală. Am vrut să vedem dacă se transpun obligațiile ONU sau nu. A fost fezabil. E mai greu însă să populăm uh, indicatorii um, de natură politică și a fost aproape imposibil să vedem ce se întâmplă cu indicatorii uh, bazați pe rezultat. Adică dacă legea într-un anumit stat într-adevăr a făcut o diferență în rândul cetățenilor. Nu prea avem uh, date concrete care să ne fie oferite în acest sens de mecanismul de monitorizare. Vreau să vă împărtășesc și o altă experiență. Activitatea FRA la nivelul guvernanței pe mai multe niveluri. E important să înțelegem că în contextul articolului 2 nu prea are rost să privim doar legislația europeană. Uniunea Europeană nu trăiește într-o bulă, ci este parte a unui mediu internațional mult mai mare. Considerăm că sunt posibile două lucruri. În primul rând, putem trimite date din Uniunea Europeană către organismele internaționale de monitorizare ca să fie utilizate acolo. UPR este un exemplu, dar e posibil de asemenea să identificăm nucleul comunitar al oricăror obligații internaționale. Concret ce vreau să spun. Există convenții internaționale, de exemplu, și acolo există un nucleu de obligații cu relevanță directă pentru Uniunea Europeană. Nu uitați ce s-a întâmplat în anul 2005 în urmă cu 10 ani, șefii de stat și de guvern au fost la Varșovia și au fost de acord că Uniunea Europeană ar trebui să transpună toate standardele care uh, există la nivelul Consiliului Europei. E important să ne amintim acest lucru. Dar nu e vorba doar de standarde, e vorba și de actori. Este important să avem în vedere tot ceea ce ține de statul de drept și actorii din domeniul drepturilor fundamentale la nivel național. Gândiți-vă la, insti la instituțiile mediatorului, la societatea civilă, la ONG-uri. Deci orice se întâmplă la nivel comunitar are până la urmă de uh, beneficiat dacă ține cont și de acești actori naționali. Că e vorba de un dialog anual, de un simpozion, nu contează. Dacă aceste exerciții nu au în vedere și actorii naționali, pierdem foarte mult. La final, aș vrea să fac o sugestie operațională care se leagă de tot ceea ce v-am spus anterior. Sunt foarte multe date care um, sunt în monitorizare la nivelul Consiliului, la nivel european, la nivel internațional, dar este foarte greu să mergem dincolo de asta. Anual avem cam 50 de rapoarte de monitorizare pentru uh, statele membre în diferite sisteme. Cetățenii n-au cum să perceapă complexitatea acestui sistem. Ar fi așadar foarte util să punem la oaltă toate aceste date într-un fel de ghișeu unic, ideal ar fi online, fiindcă noi avem uh, uh, sistemul uh, internațional cu privire la drepturile fundamentale care poate fi folosit în acest sens. Dumneavoastră poate spuneți că este un mesaj tipic venit la FRA, dar uh, noi considerăm că la articolul 2 este relevant. Noi considerăm că Cartea Drepturilor Fundamentale acoperă cam 80% din valorile de la articolul 2 și uh, le reflectă într-o manieră mai detaliată și cu un grad mai ridicat de legitimitate. Consider că drepturile fundamentale rămân un element cheie la discuțiile pe articolul 2 și avea un sistem de informații în acest sens, care aduce la oaltă toate datele, ar conferi vizibilitate unor standarde non-europene, care însă sunt relevante pentru sistemul european. E totuși un pas modest, însă foarte important. Și acum revin la ce am spus la început. Ne uităm uh, la faptul că atât Parlamentul cât și Consiliul, dar și Comisia sunt de acord cu două principii. Trebuie să tratăm egal statele membre și cel mai bine în baza unor criterii uh, obiective și de încredere. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum de la Comisia uh, pentru, din, de, din Veneția, din partea Comis, Consiliului Europei, uh, are cuvântul uh, invitata noastră pentru a ne vorbi despre statul de drept. Vă rog. Um, Do you have a presentation? Yes. Is she there? No, she's not. Oh, ah, sorry, okay, thanks. The presentation will come up. Yeah. Thank you very much, uh, Mr. Chair, ladies and gentlemen. It is an, an... Domnule președinte, domnilor și domnilor, este o onoare deosebită pentru mine să fiu alături de dumneavoastră astăzi. N-am să vă prezint pe larg Comisia de la Veneța a Consiliului. Cred că cunoașteți această instituție. Suntem un organism consultativ independent al Consiliului Europei, care presupune participarea a 60 de state membre mai bine, 40% din uh, membrii Consiliului. Comisia de la Veneția se ocupă de statul de drept în diferite moduri. Ne-am ocupat de chestiunile ce țin de statul de drept în multe țări, în foarte multe țări, de altfel, evaluând Constituțiile sau acte legislative, În mod normal operăm la cerere. Am identificat uh, probleme sistematice cu statul de drept, uneori sistemice de-a dreptul și le-am identificat uneori la solicitarea statului respectiv sau a unui organism care ne cere avizul. În 2011 am produs un raport general privind statul de drept la solicitarea domnului parlamentare și în acest raport am examinat conceptul de stat de drept. Ne-am dat seama că e o dezbatere de durată și complexă ce înseamnă exact acest stat de drept. Ne-am dat seama că nu vom putea ajunge la un acord asupra unei singure definiții. Există o serie de definiții însă pe care le agrem. cum ar fi definiția dată de Tom Bingham. Însă, în același timp, ne-am dat seama că, indiferent de contextul juridic sau politic, există o serie de elemente fundamentale comune. În 2012 am trecut la o altă abordare în ceea ce privește statul de drept. În primul rând ne-am dat seama că statul de drept este unul dintre cei trei piloni ai Consiliului Europei, însă nu este un mecanism special, împreună un mecanism special de monitorizare, este menționat în jurisprudența a Curții Europene de Justiție, de al Curții Europene de Drepturilor Omului, însă foarte rar referințele fac în mod sistematic. Și atunci am crezut că ar fi oportun să generăm un instrument care ar permite o înțelegere corectă și coerentă a conceptului de stat de drept pentru a facilita punerea în aplicare a acestuia în termeni practici. Trebuie să ne concentrăm pe modul în care este utilizat acest concept, în modul în care este pus în aplicare statul de drept. Și atunci am elaborat un checklist Era un checklist foarte scurt, anexat raportului nostru în 2011. Pornit de la acesta, suntem pe calea definitiva activitatea. Există cinci criterii etalon divizate, împărțite în subparametri, legalitate, certitudine juridică, interzicerea arbitrariului și abuzului de putere, egalitate în fața legii și lipsă de discriminare, acces la justiție, independență și imparțialitate aici, proces echitabil și justiție constituțională. Aceste etaloane sunt însoțite de note explicative menite a asigura înțelegerea a conceptelor utilizate. Cele cinci etaloane sunt formate sub formă de întrebări, notele explicative și notele explică, practic, ce vrem să spunem atunci când ne referim, de exemplu, la surse, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului sau Curții Europene de Justiție sau Comentele Națiunilor Unite, pentru a clarifica pe deplin uh, sensul întrebărilor respective. Și apoi există o listă de standarde care explică originea acestor întrebări, care sunt fundamentele europene și internaționale al acestor întrebări. Aceste etaloane sunt de ordin juridic, se referă la structurile constituționale și juridice, în modul care sunt interpretate într-un anumit stat, într-un anumit stat, legislația în vigoare și jurisprudența statului respectiv. Dacă e vorba de independența justiției, de exemplu, întrebarea este, judecătorii sunt uh, numiți pe bază permanentă sau până la pensionare? Aici trebuie examinată legislația țării, Constituția, dacă există bază constituțională sau legea respectivă, principiile, jurisprudența, dacă e cazul. Acest etalon, de exemplu, este unul juridic. Majoritatea, de altfel, sunt juridice. Unele însă sunt faptice. Acestea vin să completeze informația adusă de cele juridice, însă checklistul rămâne eminamente un checklist juridic. Nu intrăm foarte mult în elementele faptice, dar unele sunt necesare, de exemplu, independența justiției, uh, percepția publică uh, asupra justiției este una de instituție independentă, cum percepe publicul posibile influențe politice și manipulări în numirea și promovarea judecătorilor. Constituția eventual spune că judecătorii sunt numiți în funcție de caracter permanent conform Constituției, dar publicul consideră că lucrurile nu merg chiar așa, că nu există independență sau că există manipulări politice. Și aici intră în joc celelalte criterii etalon care ne permit să aprofundăm analiza respectivă. Evident, pentru fiecare dintre aceste criterii există surse de verificare. Sursele respective sunt textele, evaluări de ordin juridic, Comisia la Veneția, Institutul de Monitorizare al Consiliului Europei, alte organisme de monitorizare și surse instituționale, pentru elementele faptice avem CEPEJ, scoreboard pe justiție, agenția uh, drepturilor și așa mai departe, sau materiale oferite de societatea civilă, articole de presă și așa mai departe. De ce am făcut acest lucru? Care este natura acestui checklist? Punctul de plecare pentru Comisia de la Veneția a fost uh, recunoașterea faptului că statul de drept uh, nu este o stare de fapt, este permanent în desfășurare, nu ești niciodată acolo unde vrei să fii. Statul de drept e un proces în desfășurare, o mișcare, o deplasare spre statul de drept. Probabil niciun stat nu o să ajungă pe deplin la statul de drept. Unele țări sunt mai avansate, altele uh, trenează puțin, sunt în urmă, dar e un proces în desfășurare. Această lista noastră de întrebări nu presupune doar bifarea unor căsuțe. Nu înseamnă că dacă n-ai reușit să bifezi toate căsuțele, uh, statul respectiv a picat la examenul uh, statului de drept. Nu. Știm că toate statele au elemente forte, avantaje și probleme, dezavantaje. Nu e o abordare totul sau nimic a noastră. Doamna, doamna uh, Mișu a spus acest lucru în repetate rânduri. Determinarea statului de drept e un exercițiu extrem de complex. parametrii și criteriile talon presupun exercițiu de simplificare. Asta se întâmplă totdeauna când generezi o listă de întrebări, însă, evident, Răspunsurile la aceste întrebări trebuie să fie procesate în mod adecvat într-o abordare globală, ținând cont nu doar de elementul cifric sau de da sau nu. Evaluarea checklistului se face la nivel global. Se ia în considerare un număr mare de surse Pentru cine este acest checklist? Cui îi se adresează? Bine, multor protagoniști nu am avut un utilizator țintă. Va fi folosită această listă de comisia de la Veneția atunci când se face o evaluare a chestiunilor ce țin de statul de drept. Ne bazăm pe checklist, însă acesta se adresează și instituțiilor de stat, parlamentelor, oricăror autorități statale interesate în a evalua nivelul de respectare a statului de drept într-o țară, propria țară. Și societatea civilă poate să le folosească și ONG-uri din multe țări ne-au uh, uh, uh, scris spunând că ar vrea să aibă o serie de elemente de orientare privind modul de evaluare a uh, stării statului de drept în uh, țara lor poate fi utilizat de organizații internaționale. Când am început să lucrăm la acest checklist, nu exista mecanismul actual al Uniunii Europene, dar noi credem că s-ar putea integra foarte bine în acest exercițiu. Ce aduce nou acest checklist? Etaloanele, surse de verificare, metodele, nimic nou aici. Domnul Togenberg spunea sunt atât de multe informații și date disponibile, organismele de monitorizare a Consiliului Europei, European a Drepturilor Omului, um, Națiunile Unite, societatea civilă, sunt surse foarte, foarte multe. Totul e acolo, disponibil. Însă, ce am considerat că lipsește este o abordare globală o examinare minuțioasă a tuturor chestiunilor, pentru că nu e același lucru să te uiți la o anumită problemă fără a analiza contextul în ansamblu. Și când facem asta, operăm întotdeauna în aceeași manieră, recurgem întotdeauna la aceeași abordare, la aceleași criterii, ă, dăm dovadă de transparență, atunci când ne bazăm pe anumite surse în a formula solicitări. Când se evaluează legislația unui stat, este clar pentru acesta ce folosim noi exact în evaluare. Folosim aceleași metode, aceleași etaloane totdeauna pentru toate statele. Suntem uh, pe cât de obiectiv posibil sau la fel de obiectiv ca în cazul altor state. Ideea este să avem niște reguli clare ale acestui joc când vorbim de statul de drept, când abordăm chestiunea statului de drept într-o țară, țara respectivă trebuie să știe exact ce spunem, la ce ne referim, pornind de la tipul de exerciții pe care vrem să le efectuăm. Statul respectiv trebuie să știe că de fiecare dată am operat în mod identic atunci când am analizat chestiuni ce țin de statul de drept. Noul cadru european, întărirea statului de drept, Cadrul spune Comisia Europeană poate solicita consultanță din partea Comisiei de la Veneția, ca și în trecut, uh, Comisia poate solicita sau uh, poate recurge la avize privind anumite legi ale unui stat. Nu se poate cere, de exemplu, să evaluăm situația statului de drept pe baza vechiului checklist sau partea acesteia, însă checklistul poate fi utilizat direct de Comisia Europeană fără a mai formula vreo solicitare către Comisia de la Veneția. Și am să închei prin a vă spune că realizarea deplină a statului de drept este o utopie. Niciun stat n-a ajuns pe deplin acolo, la această țintă, dar respectarea principiilor statului de drept trebuie să fie monitorizată permanent. Prin urmare, acest checklist, pe de altă parte, nu este exhaustiv și nici definitiv. Noi o să-l adoptăm în martie. Va rămâne activitate în desfășurare, dar o să începem să lucrăm cu ce avem și sper că va genera rezultatele pe care le-am menționat anterior. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Sunt sigur că o să existe întrebări și urmează acum ultimul vorbitor, doamna Gelinda Bechiraș de la Centrul Bingham pentru Statul de Drept, de la Institutul Britanic pentru Drept Comparativ și internațional, drept comparat și internațional, dânsa va prezenta situația negocierilor privind indicatorii global relevanței Națiunilor Unite cu câteva exemple privind procesul de identificare a indicatorilor naționali, în special din Regatul Unit și Germania. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Ce aș vrea să vă prezint astăzi este o altă dimensiune a modului în care statul de drept va fi analizat în următorii 15 ani, mai precis în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă decise la New York de adunarea generală în septembrie 2015. Este o scurtă prezentare a celor trei părți principale prezentării mele, ce vedeți aici pe această planșă, de ce obiectivele de dezvoltare durabilă diferă de obiectivele de dezvoltare mileniului și în special importanța obiectivului 16 care țină de statul de drept și accesul la justiție, ce se face în materie de identificare indicatorilor global, dar și a indicatorilor național și în final am să ofer o serie de exemple și să le discutăm, exemple de procese naționale, Regatul Unit și Germania, mai precis. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului și obiectivele de dezvoltare durabilă. În primul caz, obiectivele de dezvoltare durabilă presupun o abordare holistică, tridimensională a dezvoltării. Nu e vorba doar de dezvoltare economică, ci și de cea socială și ecologică. Chiar, după cum s-a spus, pentru prima dată se includ aici și pozițiile societății civile, s-au făcut consultări cu societatea civilă în câteva etape și aceste informații au fost integrate în textul final al obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acestea, de asemenea, au un domeniu de aplicare universal, nu se referă doar la țările în curs de dezvoltare, ci la toate statele membre ale Națiunilor Unite. Asta se aplică în special obiectivului 16 după cum spuneam, acesta se referă la statul de drept și acces la justiție. Statele, practic, trebuie să se angajeze să-și îmbunătățească sistemele respective și e vorba aici, încă o dată, nu doar de țări în curs de dezvoltare, ci și de țări dezvoltate. State ca Regatul Unit și Germania pot să-și îmbunătățească propriile sisteme de justiție și statul de drept. aceste elemente noi, dintre aceste elemente noi aș sublinia obiectivul 16, care are trei componente, promovarea unor societăți pașnice și inclusive pentru dezvoltare durabilă, acces la justiție pentru toți și crearea de instituții responsabile, inclusive și eficiente la toate nivelurile. Există și ținte specifice formulate în acest sens. Ținta 16.3 în special se referă la chestiunea pe care o discutăm noi astăzi. Statele trebuie să promoveze statul de drept la nivel național și internațional și asigură egalitatea accesului la justiție pentru toți cetățenii. Realizarea statului de drept, cum s-a spus deja, este un obiectiv pe termen lung. Iar ținta, așa cum e formulată aici, subliniază tocmai acest aspect. Este promovarea statului de drept. Nu e vorba de asigurarea realizării statului de drept. Uh, Uh, textul a fost uh, rafinat în cursul negocierilor, dar avem, subliniem tocmai acest aspect. Este asigurarea accesului egal și promovarea statului de drept. Se pune accent pe o dimensiune a statului de drept, elementul de acces, egalitatea accesului la justiție pentru toți cetățenii. Aceasta este ținta și negocierile încă se desfășoară încercarea de a identifica o serie de indicatori pentru această țintă, cum ne asigurăm că statele realizează sau oferă egalitatea accesului la justiție pentru toți cetățenii. Ce vedeți aici, um, în partea stângă, țările membre ale unui grup, un grup de tehnicieni, experți, statisticieni în special, care se ocupă de chestiunea identificării acestui indicator global pentru fiecare țintă, inclusiv 16.3. Nu știu dacă se vede foarte bine. Uh, președinția Regatul Unit, eh, Tanzania, Uganda, Botswana, Camerun, Cap Verde, Senegal, Algeria și în Europa și America de Nord avem Canada, Franța, Germania, Olanda, Suedia. E vorba în principal de tehnicieni, de statisticieni, după cum spuneam, reprezentanți ai birourilor naționale de statistică din statele respective. Ei au formulat o serie de propuneri, dintre care eu am ales trei, în ordine inversă, în că primele două se regăsesc în proiectul de text. Acest proiect de text va fi prezentat uh, Biroului de Statistică a Națiunilor Unite în martie 2016 și după aceea va fi supus dezbaterii într-un for politic din cadrul Națiunilor Unite, practic statelor membre, ca să spunem așa, reprezentanților guvernelor statelor membre. Din nefericire, tendința a fost de diluare a conținutului acestor indicatori, pentru că, după cum vedeți, din primii doi indicatori se pune accentul principal pe dreptul penal nu se merge practic la esența obiectivului 13 acces egal la justiție pentru toți cetățenii. Nu se face acolo vreo distinție între dreptul penal și dreptul civil și așa mai departe. Acești indicatori, prin urmare, sunt destul de înguști. Însă, al treilea este practic primul indicator care a fost propus în etapa inițială și este sprijinit de state care America de Nord, Statele Unite, Canada, și de organizații internaționale și agenții, cum ar fi Banca Mondială, de exemplu. Acest indicator este un indicator mai larg. Este menit a stabili care este proporția de persoane care au trecut printr-o dispută juridică în ultimele 12 luni și care au avut acces la o metodă de soluționare a disputelor oficială, neoficială, alternativă sau tradițională. Originalea acestui tip de indicator uh, e aceea că se referă nu doar la date de ordin administrativ, privind funcționarea aparatului de justiție, numărul de judecători, durata unui proces și așa mai departe, celeritate, însă și percepția utilizatorilor sistemului. Nu prinde doar percepția instituțională, ci și percepția celor care, a cetățenilor care au avut nevoie de acces la justiție. Acest tip de date pot fi obținute prin sondaje. În ceea ce privește colectarea acestui tip de date, propunerea a fost de a include sondaje efectuate în, la reședințele cetățenilor, casă la oameni. Însă Sigur, în etapa actuală datele respective nu există. Acum, foarte pe scurt, cele două exemple menționate, Regatul Unit și Germania. Dincolo de indicatorii globali, se pot adopta indicatori naționali. Modelele și procedurile de identificare a acestor indicatori diferă de la un stat la altul. Fiecare stat a operat în mod diferit până acum, dar un model foarte bun este cel german, pentru că este și cel mai avansat dincolo de identificarea priorităților sau zonelor prioritare de dezvoltare, acesta include două niveluri de verificare, să le spunem așa. Una, un Consiliu Consultativ Guvernamental, practic un grup de experți care consiliază guvernul în legătură cu politicile pe care le are în vedere. Și ei spun dacă acestea contribuie sau nu la realizarea obiectivelor statuate și o comisie parlamentară mixtă, transpartinică, ce evaluează succesul și progresele în direcția realizării obiectivelor. În Regatul Unit, chestiunile de dezvoltare țin de politica de descentralizare a autorității din Regatul Unit. Știți că țara Galilor și Scoția au în prezent un proces de consultare publică. Nu s-au făcut pași concreți dincolo de asta, însă ideea este să se întreprindă măsuri centralizate la nivelul Regatului Unit în ansamblu. Mulțumesc tuturor vorbitorilor, spune domnul președinte. Ne rămân 20-25 de minute pentru întrebări, așa că haideți să mergem direct la raportorii din umbră și începem cu domnul Engel. Vă rog, aveți cuvântul. Claude, uh, Mulțumesc, Claude. Aș avea o întrebare pentru toată lumea, o întrebare generală. nu știu dacă e o întrebare ca atare. Mai degrabă o reflexie o încercare a mea de a înțelege mai bine lucrurile. Dacă standardele europene privind democrația seamănă puțin cu ce se întâmplă în economia de piață din China, există cinci criterii. Sau există unele criterii în Statele Unite pentru a evalua lucrurile din acest punct de vedere, numai că în Statele Unite sunt alte criterii, în Brazilia altele, în China altele. Și atunci, nu știu dacă ce este democratic este cu adevărat democratic, mm, ci este mai degrabă democratic pentru că așa spunem noi. Aș putea să vorbesc de vreo 5-6 state membre ale Consiliului Europei, unde eu cred că standardele de stat de drept, democrația, democrație și așa mai departe sunt la ani lumină de ce am putea noi accepta ceva ca fiind pe jumătate un standard decent din acest punct de vedere. De câte ori ascult experții în domeniu vorbind despre aceste lucruri, dumneavoastră ne vorbiți tocmai în calitatea dumneavoastră de experți, constat că statul de drept și democrația nu țin de contabilitate. Un instrument de standardizare, un instrument cu formule, indicatori, cifre, care dacă se aplică poți să tragi linie și să tragi concluzia că cu tare este democratic, cu tare nu mai ales pe continentul nostru, unde există practici de guvernanță foarte diferite. Am avut dictaturi, unele mai recente, altele mai de demult. Sunt, alte, sunt unele state care au tradiții milenare de guvernanță și stat de drept, fără să existe în aceste țări uh, nici măcar o Constituție scrisă și poate domnul președinte știe mai bine despre ce vorbesc. Mie îmi place foarte mult această abordare a doamnei Granada Menghini. Ne spunea dumneavoastră ei că atunci când Comisia de la Veneția consideră că nu e necesară o definiție din acest punct de vedere, ci că e nevoie de un consens pe marginea unor elemente centrale, comune. E bine, și în Uniunea Europeană mi-aș dori cam același lucru. E bine, cred că ar trebui să stabilim un tipar european, o logică europeană legată de democrație. să stabilim ce anume vrem noi, cum anume vrem noi să fim conduși, pe baza câtorva elemente, eventual poate chiar cuantificabil și măsurabil, dar în orice caz elemente concrete, palpabile. Lipsa arbitrariului în ce face statul, lipsa corupției, previzibilitatea acțiunilor statului. Lucruri care să-i determină pe cetățeni să simtă că au controlul și că societatea și statul fac ceea ce doresc cetățenii și dacă cetățenilor nu le mai convine cum procedează statul, pot schimba lucrurile. Pe asta mi-aș concentra eforturile în continuare. Pe mine nu mă deranjează listele, indicatorii, scoreboardurile și așa mai departe, dar mi se pare că sunt mai degrabă formă decât fond. Și țin mai degrabă de aspecte pur superficiale și tehnice decât de centrul, de fundamentul democrației și a statului de drept. Mulțumesc foarte mult și acum uh, Monica Benova. Mulțumesc foarte mult. Am să vorbesc în limba mea maternă. Toto dnešné naše stretnutie považujem za veľmi dobré z pohľadu... Mulțumesc, a fost, au fost niște prezentări foarte bune. Este foarte bine că ne întâlnim aici și este la fel de bine că avem raportul din proprie inițiativă. Am o întrebare concretă. În această săptămână am avut jurnaliști invitați din statele membre pentru că au fost seminarii cu privire la criza migrației. Ieri am avut o întâlnire de două ore cu jurnaliștii din Slovacia și am primit mai multe întrebări despre măsurile pe care le-am putea aplica în legătură cu nerespectarea obligațiilor în anumite state membre. Vă întreb pe dumneavoastră acum. Avem principiile noastre fundamentale. Cum am putea fi, practic, obligați ca în legătură cu criza migrației să respectăm aceste principii? Unele state membre, și, an, și statul meu, Slovacia, nu acționează la unison cu aceste principii. Nu, țara mea nu e dispusă să participe. Sunt uh, anumite situații în statele membre care sunt practic la limita respectării drepturilor fundamentale. Iar aceste soluții sunt susținute de legi cu totul și cu totul nou, create. Ce părere aveți dumneavoastră? Ce părere au instituțiile pe care le reprezentați aici față de ceea ce se întâmplă în anumite state membre? Concret, cum putem sancționa aceste state membre? Adesea, în comisia noastră, discutăm despre nerespectarea obligațiilor, despre nerespectarea drepturilor fundamentale în statele membre. Mulți dintre noi suntem raportori din umbră pe asemenea subiecte și ne ocupăm uh, pe termen lung de respectarea drepturilor fundamentale în statele membre. Avem rapoarte foarte bune pe acest subiect. Dar iată că Aici uh, motoul este să nu îi numim și să îi învinuim uh, pe cei care nu respectă aceste norme. Iar sistemul uh, de sancțiuni nu este aplicat statelor membre chiar și în momentul când încălcările sunt cât se poate de evidente. Rămânem la nivel declarativ, numim problemele, însă nu oferim soluții concrete cetățenilor noștri. Și situația în care ne aflăm astăzi în Uniunea Europeană este tristă pentru că se vorbește de sfârșitul sistemului Schengen, de tot felul de noi reguli. Ar trebui să avem o marjă de manevră, tocmai acum, în așa fel încât, față de anumite state membre, <clears throat> să avem un sistem de sancțiuni. Please. Chairman, um, I just go very short, uh... Domnule președinte, intervenția mea va fi foarte succintă. Domnul Kirkop. Toate aceste reguli de monitorizare, scoreboard-uri și așa mai departe sunt foarte bune, foarte frumoase. Dar trebuie să vedem și cât de eficiente sunt ele. Există în mod inevitabil un conflict între suveranitatea statelor membre și punerea în aplicare a achiului Uniunii Europene. Cel puțin în comisia noastră, dar în general în Parlament, am discutat în mod sistematic despre situația din anumite state membre. În încercarea de a vedea dacă ele respectă sau nu aceste standarde, însă e greu să ai, să fii perfect obiectiv la nivel politic în uh, judecățile pe care le emiți. De aceea mă tem că putem veni cu o mulțime de astfel de instrumente, dar până la urmă întrebarea este care e pasul următor? care sunt competențele, care sunt puterile pe care le-am putea pune în aplicare. Dacă vorbim despre sancțiuni, iarăși uh, dezbaterea s-ar putea transforma într-o discuție extrem de subiectivă, ca multe alte discuții pe care le-am purtat în comisia noastră. Cred așadar că această dezbatere e utilă, dar până la urmă există un conflict de fond și atâta vreme cât el va continua, va fi greu să ajungem la obiectivitatea de care avem nevoie și să facem progrese. Cred că trebuie să fim realiști și să vedem lucrurile cu pragmatism. Mulțumesc. Și, în continuare, dau cuvântul doamnei Barbara Inelli. Mulțumesc, domnule președinte. O mică observație de început și apoi două observații. Și apoi două întrebări. Mai întâi, doamna Granata Menghini spunea că respectarea deplină a statului de drept este utopică. Cred că e periculos. Cred că e un pic periculos să spunem chiar așa ceva. Poate ar trebui să spunem că e greu să ajungi la respectarea deplină a statului de drept, dar nu chiar să spunem pe șleau că așa ceva nu se poate. Păi înseamnă că reformele sunt utopice. Nu ne mai rămâne decât să fim conservatori, nu mai e nevoie de revoluții, de reformism, de nimic. Nu ne mai rămâne nimic. care este rezultatul unei astfel de optici, se încalcă atât de, pe scară atât de largă uh, drepturile în Europa și al dreptului de mișc și dreptul de, la libera circulație și alte astfel de drepturi, încât uh, ar trebui să uh, trecem de această etapă a, un, a unui club de discuții cu privire la statul de drept și să punem în aplicare normele sale. Apoi, în ce privește monitorizarea și semestrul european. Spuneați că se monitorizează în special aplicarea de către statele membre a reformelor justiției. Sunt multe studii în prezent cu privire la numeroase drepturi uh, încălcate, articolul 2 din cartă și alte drepturi. Țineți seama, deci, de aceste studii privitoare la încălcările drepturilor uh, respective? Aceasta e o primă întrebare. Și a doua întrebare. Ce părere aveți despre clauza de opt-out solicitată de Regatul Unit de la sistemul juridic european, de la ambele curți. Se studiază problema aceasta și la nivelul Uniunii Europene și la nivelul Consiliului Europei? Mulțumesc, mai sunt trei uh, înscriși pe lista de intervenții pe care apoi o voi închide. Îmi cer scuze, am să vă rog să fiți cât mai succinți cu putință. Nu mai mult decât de două minute. Domnul Lopez Aguilar, Ana Gomes și Sophie. Dar vă rog să respectați termenul de vorbire, timpul de vorbire de două minute. Știu, știu că avem puțin timp la dispoziție, dar nu voiam să ratez uh, această ocazie, pentru că avem aici un reprezentant al Comisiei de la Veneția și un altul al FRA, Voiam să mă refer la etaloanele în baza, căruia, în baza cărora tratăm, ne, ne purtăm cu solicitanții de azil din Uniunea Europeană. Există diferențe foarte mari între felul în care se respectă drepturile fundamentale, consfințite în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, pentru protejarea nu doar a cetățenilor Uniunii Europene, ci și a resortisanților străini care bat la ușile noastre. Există încălcări și în Ungaria și la granița de sud a Spaniei. E vorba de acele așa numite hot returns, returnări fierbinți ale uh, solicitanților de azil. Mulțumesc și mulțumesc pentru concizie. Ana, te rog să fii și tu concisă. Mulțumesc. Sigur, e foarte frumos că ne vorbiți de metode și standarde, dar eu zic să le și punem în aplicare. Ori situația din acest punct de vedere la nivelul Uniunii este cumplită. Pe de o parte, putem fi mândri de ce am realizat până acum, dar în același timp suntem nevoiți să facem și o, să tragem și o concluzie extrem de tristă a, în urma celor întâmplate în ultima vreme. Nu ne-am respectat angajamentele și obligațiile din punctul de vedere al statului de drept. Și eu Cred că este neadecvat să vorbim despre statul de drept ca utopie la care nu se va putea ajunge niciodată. Păi pentru că atunci nici nu, mai, nu vom mai face eforturi pentru uh, a avea sisteme de justiție corecte, dacă oricum lucrurile astea sunt utopice și nu se pot realiza. Nu, mi se pare că e o abordare adecvată. Eu cred că Situația este foarte tristă. Eu vin dintr-o țară care a făcut obiectul acțiunilor troicii și acțiunile acestea au dus la mai multă sărăcie și la mm, mai, multă, uh, la mai multe dificultăți economice. O treime din copii sunt în situație de sărăcie. Și, desigur, avem corupție, avem inegalitate fiscală și așa mai departe. Și nu este vorba de ce se întâmplă doar la nivelul statelor membre, ci și de ceea ce face Comisia. Comisia ne dezamăgește. Vorbiți de combaterea corupției, păi nu vă spărați. Ce, cum combateți dumneavoastră corupția? Mă pasă prea puțin de, de rapoartele dumneavoastră. nu luați niciun fel de măsuri atunci când vorbim de cazuri fundamentale, cum ce s-a întâmplat în țara mea sau în Germania sau, de exemplu, în Ungaria. Iată ce se întâmplă cu comportamentul Ungariei, cum încalcă drepturile omului, în special în situația aceasta a refugiaților, care desigur că nu e doar problema Ungariei. Pune și președintele Tusk a solicitat de curând ca migranții și solicitanții de azil să fie reținuți, da, închiși cum se poate ca Comisia, Consiliul, statele membre să ignore situația uciderilor țintite a unor cetățeni europeni. Unde sunt drepturile omului? Unde sunt drepturile fundamentale? Mulțumesc foarte mult, Sophie. Aș vrea să revin la discuțiile de azi dimineață, pentru că văd că sunt foarte multe teme cer scuze, domnul președinte, audierea continuă. Să știți că n-am uh, ciogănașul ca să fac liniște, dar vă rog să nu faceți gălăgie. Bun. Atunci am să continu. O observație și o întrebare și ar fi util dacă Paneliștii s-ar putea concentra în special pe întrebările și observațiile de pe marginea indicatorilor, pentru că aceștia fac obiectul discuțiilor de astăzi. Domnul Kirchhoff, domnul Engel se arătau destul de sceptici cu privire la posibilitatea elaborării acestor uh, indicatori și a aplicărilor. Recunosc și eu că nu e ușor, Însă faptul că statul de drept și democrația sunt greu de cuantificat nu înseamnă că nu e important să facem acest lucru, ci nici că este cu totul imposibil să se elaboreze indicatori. Nu vorbim de instrumente rigide, ci vorbim de niște indicatori concreți și reali. Și aș avea o întrebare pentru domnul președinte al FRA, care se referea la EFRIS, o idee interesantă. De ce nu elaborează FRA un astfel de instrument? Sau ați început să lucrați în această direcție? Mulțumesc! Îmi cer scuze pentru că vă dau puțin timp la dispoziție. Vă rog să începeți uh, răspunsurile. Concentrate. Mulțumesc foarte mult. Mă voi axa pe a răspunde întrebărilor Um, acestui panel și după aceea, în bilateral, putem să discutăm despre multe alte lucruri, dar nu acum, pentru că nu avem timp. Permiteți-mi să spun că sunt perfect de acord cu Sofie. Spuneați că statul de drept este foarte important și mai spuneați, iar eu nu înțeleg, nu, nu îmi dau seama de ce se întâmplă toate acestea? Noi facem multe lucruri pentru a pune lucrurile în ordine. Știu care sunt provocările și știu că uneori provocarea vine mai repede decât reușim noi să dăm un răspuns. Dar avem o reacție. Reacționăm în multe cazuri și în ceea ce privește conformitatea, nerespectarea obligațiilor, iar cu privire la migrație, vă dați seama, acum e o procedură de evaluare și monitorizare sunt lucruri prezentate de experții de astăzi. Accesul la justiție, uh, soluționarea alternativă a litigilor, reprezintă lucruri care poate trebuie dezvoltate mai departe. Ele sunt în tabloul de bord pe care îl avem deja și sunt date comparabile pentru că avem uh, de trei ani de zile tabloul de bord. Ce vreau eu să spun la final este că noi cu toții credem că statul de drept este foarte important. Am creat mecanismul pentru statul de drept. Haideți așadar să îl utilizăm și haideți să muncim unii cu alții pentru că aștept cu nerăbdare rezultatul muncii dumneavoastră. Sunt lucruri tangibile pe care putem merge mai departe. Este un uh, domeniu în care trebuie să fim practici. cu indicatori practici, dar și ținând cont de valorile noastre față de statul de drept. Și mă opresc aici, iertați-mă, am o altă reuniune, dar vă stau la dispoziție pentru orice altceva. Știm, doamnă Mișu, că trebuie să plecați, dar vă apreci- apreciez foarte mult răbdarea dumneavoastră. Domnul Togenberg are acum cuvântul și dumneavoastră foarte pe scurt. Știți că puteți să ne oferiți și un răspuns în scris. Da, în ceea ce privește EFRIS. N-am început încă o activitate, pe acest subiect, sper să reușim să ne bazăm pe un consens puternic, fiindcă experiența ne arată că bazele de date trebuie să fie durabile. Am vrea ca și Consiliul Europei și ceilalți actori relevanți să fie implicați, așa că, da, suntem pe drumul cel bun, dar poate ar fi bine să avem un acord interinstituțional, să ne dăm cu toții seama că există sprijin pentru acest proiect. Apoi am simțit uh, un scepticism, cumva că indicatorii aceștia sunt pentru tocilari. Sunt provocări astăzi care nu țin neapărat de monitorizare, ci de implementare, iar indicatorii joacă un rol important și în implementare, nu doar în monitorizare. Și cred că ar fi util să avem dialogul anual cu privire la statul de drept care să se bazeze pe rapoarte, pe dovadă, pe indicatori și pe implementare. Egalitatea înseamnă și dezbatere structurată, iar pentru asta ai nevoie de indicatori. Vă mulțumesc foarte mult, mai ales pentru că ați fost atât de succint. Simon, câteva propoziții. Yeah, but I to the answers Să fie liniște în sală, spune Sofie Intveld. Câteva propoziții de final după care așteptăm răspunsuri în scris. E uh, o situație excepțională, fiindcă avem un vot important. Da, vă mulțumesc. Voi fi foarte, foarte succintă. Eu cred că evaluările sunt indispensabile. Evaluările acum sunt făcute de diferiți actori. Apar diferite întrebări față de sancțiuni. Evaluarea vine înainte, n are neapărat obiectivul impunerii unei sancțiuni, poate vrea doar să îmbunătățească o situație în diferite feluri, considerăm că a face evaluări în baza unor criterii obiective, exhaustive, consecvente, ar fi un lucru extrem de util din punct de vedere procedural. Mulțumim, doamna dr. Becraș, aceeași, același răspuns succint, vă rog frumos. Și eu, foarte pe scurt, ideea de a avea indicatori măsurabili, care este de fapt? au existat critici cum că statul de drept și justiția sunt concepte ce nu pot fi măsurate. Și la final uh, reprezintă doar uh, angajamente politice ce depind de voința politică. Deci nu se pot face verificări. Sigur că putem răspunde prin uh, sancțiuni, uh, asta fiind o opțiunea cea mai puternică, dar uh, din partea mea vă spun că e important să avem în vedere indicatorii. Președintele, mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri, mulțumesc participanților, colegilor noștri, mulțumesc raportorilor din umbră, va exista și un follow-up cu siguranță. Dragi colegi, vă rog frumos să Luați loc. Nu uitați, vă rog frumos, că am început audierea fără pașii procedurali. Așa că trec acum la adoptarea ordinii de zi. Vă rog frumos să luați loc mai întâi. Deci adoptăm ordinea de zi. Dacă nu sunt obiecții, aceasta se consideră adoptată. și alte chestiuni procedurale înainte de a trece la treabă. Acum, comunicările președintelui. Profilul lingvistic. Avem interpretare în... Uh, nu avem în daneză, uh, letonă, gelic și croată. Am uh, numit raportor la coordonatori. Acum trebuie doar să aprobați acest lucru. Eu voi fi raportor la decizia Consiliului în ceea ce privește lansarea unui schimb automatizat de date cu privire la înregistrarea vehiculelor din Letonia. Mă voi ocupa în mod excepțional de acest raport. Domnul Valero Bordel de la Verzi a fost numit raportor de aviz în ceea ce privește propunerea de directivă care uh, modifică directiva Consiliului în ceea ce privește deținerea de arme. Uh, partea acest subiect cu IMCO și în ceea ce privește numirea de raportori, uh, avem, o avem pe Laura Egea de la EFDD, numită raportor de aviz în ceea ce privește revizuirea post-electorală a cadrului financiar multianual 2015-2020. Parlamentul vrea să-și aducă contribuția înaintea propunerii Comisiei. Sunteți de acord cu aceste recomandări venite din partea coordonatorilor? Da. Dragi colegi, trecem acum la vot. În primul rând vreau să mă asigur că toată lumea are cartela electronică. Dacă nu o are cineva asupra lui, vă rog frumos să-mi semnalați acest lucru. Okay, no one, I know that no one has indicated that they don't have their electronic. Da, deci nimeni nu mi-a spus că nu are cartela de vot, așa că nu voi uh, înregistra cu, de acum încolo niciun vot uh, indicat altfel. Vom vota prin vot electronic, va fi un vot prin apel nominal. Spun asta din motive tehnice, E o liniște neobișnuită în sală, nu-mi explic. Avem oare un vot important? So, the next point on the agenda... Următorul punct de pe ordinea de zi este votul. for balance, is there anyone late from any other group? Mai sunt întârziați de la alte grupuri? Dragi colegi, următorul subiect este votul pe textul uh, trialogului cu privire la uh, registrul cu numele pasagerilor. Raportorul este domnul Kirkhoff, dacă vrea să ia cuvântul. Știți că puteți să spuneți ceva și după vot. Uh, vom respecta dreptul acest, acest drept al domnului Kirkhope. Deci avem o propunere de directivă în ceea ce privește utilizarea nume, uh, numelui uh, pasagerilor cu privire la uh, prevenirea, detectarea, investigarea și condamnarea actelor teroriste și a crimelor grave. Este rezultatul negocierilor și vom avea un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Okay. We'll have to take the vote again. No, no, EPP plus one. They should just withdraw. Okay. Colleagues, just to... Okay. That's fine. Colleagues, just exceptionally, I should ask... În mod excepțional, vă întreb dacă a votat toată lumea. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 38 pentru, 19 împotrivă, două abțineri. Felicitări raportorului Kirkhope. Dacă vrea să spună ceva acum. Domnule președinte, nu o să rețin pe nimeni astăzi. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, să mulțumesc tuturor funcționarilor uh, din această comisie și tuturor colegilor, oricum ar fi participat ei. Procesul a fost îndelung și sunt încântat de rezultat. Eu cred că arată cât de mult am muncit E o decizie de bun simț și sunt extrem de recunoscător tuturor celor implicați. Mulțumesc și eu, mulțumesc tuturor. Am terminat votul și trecem mai departe, dragi colegi. Continuăm lucrările prevăzute în ordinea de zi. colleagues, um, as I mentioned, we're... Dragi colegi, trecem direct uh, la următorul punct. Va fi foarte greu să părăsiți sala în liniște, dar eu vreau totuși să încercați să o faceți, pentru că noi vrem să mm, discutăm următorul subiect. Quietly, please. Deci vă rog frumos să faceți liniște când părăsiți sala. Punctul 5 transparența, sumarea răspunderii și integritate în instituțiile europene. Raportor de aviz este doamna Guillaume. Avem uh, proiectul de aviz pe care îl avem în vedere astăzi. Dragi colegi, uh, e mai rău, e tot mai gălăgie noi trecem oricum mai departe. După cum știți, a fost uh, organizată în martie o audiere comună a mai multor comisii vizate pentru a avea un grad mai ridicat de transparență, asumarea răspunderii și integritate uh, în instituțiile europene. Ne-am bazat pe un raport uh, al Sistemului European de Integritate elaborat de organizația Transparency International și ca un follow-up, Comisia AFCO lucrează acum pe un raport INI iar doamna Guillaume este raportor pentru avizul LIBE pe marginea acestui raport și o rugăm să își prezinte proiectul de raport. Silvi, îți dau cuvântul, iar între timp eu încerc să fac liniște în sală pentru tine. Dragă Silvi, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înțeleg foarte bine că după vot uh, lumea are nevoie de câteva momente până să se liniștește. Da, Am să spun câteva cuvinte cu privire la acest aviz. Depunerea amendamentelor în Comisia Libe ar putea avea loc până pe 22 decembrie la prânz. S-ar putea vota în comisie pe marginea acestui raport pe data de 25 ianuarie, ca să lămuresc problemele de calendar. Și acum, în ce privește conținutul acestui proiect de aviz, desigur, sunt multe lucruri de spus în materie de transparență, și se și spun multe lucruri. Sunt uh, solicitate mai multe comisii parlamentare pentru a-și da avizul, colegul Gigol din partea AFCO, de exemplu, pentru că pe lângă LIBE există și Iuri, și Envi, și Cont, care sunt uh, consultate pe marginea temelor din acest aviz. Așadar, ținând seama de numărul mare al avizelor privitoare la acest uh, raport, eu m-am concentrat pe câteva probleme și într-un aviz cât mai concis. Așa cum i-am anunțat și pe uh, raportorii din umbră, într-o reuniune de acum câteva săptămâni, temele noastre sunt următoare. Vrem să reiterăm solicitarea către Comisie cu privire la o propunere de revizuire a Registrului de Transparență în cadrul unei consultări cât mai ample și cuprinzătoare cu putință. Apoi, vrem ca să solicităm Comisiei să continue uh, discuțiile privitoare la aderarea Uniunii Europene la grupul statelor împotriva corupției. Apoi vrem să solicităm comisiei să propună o comunicare cu privire la uh, avertismente până în 2016 să se instituie un parchet european independent și puternic, cât mai rapid, așa încât să se poată lua măsuri cât mai eficiente împotriva fraudelor care ar putea aduce atingere intereselor Uniunii Europene. E vorba de asemenea de reguli ambițioase în materie de acces la documente și transparență legislativă, inclusiv în cadrul trilogurilor. În uh, termeni generali, consider și o parte foarte importantă din aceste idei este împărtășită și de raportorii din umbră cu care am discutat. Deci, eu consider că este foarte important ca instituțiile să aibă instrumente eficiente și aici mai sunt multe lucruri de făcut. De exemplu, trebuie creată o autoritate independentă de tipul în alte autorități pentru transparența vieții publice cu mijloace suficiente care să-i permită investigații cu privire la informațiile furnizate în registrele sale ori în condițiile acestea de uh, limitări, de restrângeri bugetare, s-ar putea să nu fie considerată o prioritate această idee. Pe de altă parte, instrumentul trebuie să fie ușor de înțeles de către cetățeni, tocmai pentru că aceștia să aibă încredere în politicile și eforturile depuse de instituțiile Uniunii Europene. De asemenea, cetățenii Uniunii Europene ar putea să aibă anumite ezitări și îndoieli, pe care noi trebuie să le combatem. Trebuie așadar sporită transparența, însă aceasta nu reprezintă decât o parte a soluției pentru combaterea uh, pierderii încrederii cetățenilor în instituțiilor europene. Cred că aici mai e nevoie și de o schimbare profundă de mentalitate. Dacă transparența este o răspundere morală a oricărui ales, ea trebuie să uh, în, se aplice în același timp și în limitele rezonabilului. Și ultima mea idee este că ea nu trebuie să contribuie la întreținerea uh, unei, unui climat de suspiciune generalizată uh, la adresa clasei politice care vine în interesul populiștilor. Deci, vom merge cât mai departe cu putință în susținerea ideilor noastre pentru a găsi echilibrul corect pentru instituțiile și cetățenii în fața cărora avem a da seama. Mulțumesc! Thank you, Sylvie. Mulțumim, Silvi. Sunt alți colegi care doresc să se exprime? Roberto Mazzullo. Roberta. I've been asked by Mr. Zdehovski. Mulțumesc. Uh, am fost rugat uh, la Dehovski să vorbesc pe această temă. Pot să o fac acum, da? În numele său, raportor din umbra PPE-ului, aș dori să-i mulțumesc doamnei Guillaume pentru acest proiect. Se regăsesc în el toate lucrurile decise la întâlnirea colegilor din umbră, însă domnul Dehovski spune că raportul este foarte general. Ar trebui să avem un aviz ferm, solid pe această temă, pentru că privește nu doar Parlamentul, ci întreaga funcționare a Uniunii Europene și a instituțiilor acesteia. Este nevoie de instituții europene transparente, considerăm că acest registru al organizațiilor de lobby chestiune menționată de domnul Timmermans la întâlnirea AFCO este o problemă complexă care cere o dezbatere mai profundă. Ceea ce privește denunțătorii, avem nevoie de reguli minime de protecție a acestora, însă aceste reguli trebuie să fie la rândul lor discutate așa cum trebuie. În ceea ce privește transparența negocierilor din la trialoguri, Dăm cu problemei domnul Schulz, care spune că trialogul este o formă informală, care neoficială de negocieri, care n-ar trebui să fie transmisă în direct pe internet, însă în numele transparenței, concluziile trebuie să fie comunicate comisiilor de resort. Apoi, chestiunea agențiilor europene libe și transparența acestora, mai ales în materie de numire a directorilor, a adjuncților și experților. Și în final, domnul Lehovski dorește să sublinieze că grupul PPE încearcă permanent să găsească un echilibru just între transparență și protecția datelor, care fi de altfel cazul și în acest proiect de raport. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Roberta. Mai există o persoană, Ana Gomes, care dorește să intervină. Și eu salut acest raport, considerând că sunt o serie de întrebări cruciale care impun un maxim de claritate. Chestiunea transparenței în materie de interese implicate în acest registru de lobby, o chestiune esențială, protecția denunțătorilor, statutul acestora. E o altă problemă importantă în ceea ce privește transparența dialogului tripartit. Nu cred că asta e cea mai bună metodă de a ne asigura că acea platformă de negociere într-adevăr funcționează. Pentru că dacă ar fi vorba de transparență de plin, aceste negocieri s-ar desfășura în altă parte. Nu cred că se impune prin urmare așa ceva și am o serie de îngrijorări. Mă refer la o serie de cazuri de corupție pe care le-am prezentat Comisiei Europene, am prezentat Olafului, uh, ombudsmanului și trebuie să spun că singura instituție care mi-a răspuns la standarde a fost instituția avocatului public, a ombudsmanului. Răspunsul comisiei a fost îngrozitor, reacția comisiei, și am un motiv în plus să cred că acest raport trebuie să fie formulat în termeni extrem de concreți și preciși, nu doar cu remedii, ci și cu exemple, dacă e posibil. Și mă îngrijorează considerabil faptul că următorul raport, în marginea corupției de anul viitor, va fi ca și cel anterior. Acum aflăm că multe dintre aceste cazuri semnalate comisiei necesită o notă de subsol care să spună că erau inexistente sau că erau reale, dar nu s-a făcut nimic. E îngrozitor ce se întâmplă. Îngrozitor. Și mă adresez în principal comisie aici. Fără îndoială, sunt multe persoane integre în comisie, însă aștept de la comisie mai mult decât de la orice alt organism și, sincer, simt că ne dezamăgesc. S-a întâmplat și cu comisia anterioară, însă moștenirea tristă e acolo și se traduce în lipsă de acțiune în materie de cazuri concrete de corupție pe care eu personal și alții le-am semnalat comisiei și vedem că acestea sunt trecute cu vederea sau de-a dreptul se încearcă acoperirea, camuflarea lor, se acceptă minciuni din partea unor guverne. Dorește altcineva? Nu. Atunci, Silvi, te rog să ne spui uh, cum vrei să mergem mai departe. Termenul de punere a amendamentelor e 22 decembrie. Putem să dăm cuvânt comisiei, însă aș avea uh, câteva reacții la intervențiile colegilor. Raportarea ar fi interesată și în poziția comisiei. Dintre dumneavoastră dorește cineva să răspundă? Nu e nevoie de detalii, dar uh, puteți să interveniți. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez încă o dată faptul că Comisia Juncker pune accentul pe chestiunile de transparență, responsabilitate și integritate. Acest lucru a fost subliniat pregnant în prioritățile politice anunțate de domnul Juncker transparența și integritatea are o serie de componente, e vorba de procese și proceduri. Raportoarea s-a referit la chestiuni deosebit de importante în acest sens. Noi am vrea să vedem cum se integrează întreagul exercițiu în ansamblul raportului în cele din urmă și comisia este evident angajată să vă dea un răspuns oficial Însă, pot să vă spun acum că intenționăm să cooperăm pe deplin în direcția sugestiilor formulate. O inițiativă clară este aceea de a introduce obligativitatea registrului de transparență și de a-l introduce și în celelalte instituții prin intermediul unui acord tripartit. Alte chestiuni de transparență se regăsesc în alte domenii, cum ar fi pachetul privind mai bună reglementare sau angajamentul clar pe care îl avem acum în direcția sporirii transparenței în contextul grupurilor noastre de experți și așa mai departe. Asta este poziția noastră generală în ceea ce privește funcționarea OLAF și afirmațiile eh, doamnei membru al Parlamentului. Nu pot să spun că știu la ce cazuri concret se referă parlamentar, însă, evident, dacă e cazul să reexaminăm o serie de afirmații făcute de comisie, putem să facem acest lucru, dar vă dați seama că dacă discutăm la modul abstract, nu pot comenta în termeni concreți pe afirmațiile făcute. Silvii, câteva cuvinte de încheiere. Da, e foarte interesant și văd cu interes că rămân încă o serie de perspective diferite, ceea ce privește obligativitatea scrie în registrul de transparență. Sincer, n-am uh, sesizat asta ca o intenție precisă, dar putem, uh, putem să o avem în vedere. În ceea ce privește observațiile colegilor, pot să vă spun că, evident, evident toate amendamentele sunt binevenite atunci când e vorba de a structura acest text, care inițial era foarte scurt. Uh, orice ar putea aduce un plus de concretețe este binevenit. Însă trebuie să nu uităm că rămânem în esență pe temele libe. Textul de bază, textul colegului Gigol, pe care vă rog să-l consultați pentru că e extrem de concret, abordează mai multe chestiuni Apoi, în ceea ce privește această chestiune a denunțătorilor, menționată de doamna Gomez, punctul 44 în special, vă atrag atenția asupra lui, punctul 44 se referă la chestiune în termeni concreți. Așteptăm amendamentele, însă să rămânem la temele libe și să încercăm să avem un aviz cât mai precis și mai detaliat sfaturi foarte bune să ne limităm la chestiunile care țin de libe, pentru că nu este foarte mult timp uh, rămas pentru trimiterea amendamentelor. Mulțumim, stimați colegi, uh, mulțumim, Silvii. trecem, stimați colegi, la punctul 6 de pe ordinea de zi dialogul structurat cu doamna comisar Iurova. O să facem o pauză și să o așteptăm. Știm când o să ajungă. ETA means estimated time of arrival. I'm going to stop doing that. Colleagues, I'm just going to get a quick... Stimați colegi, o să încercăm să aflăm uh, când va sosi doamna comisar. Thank colleagues, the best estimate is five minutes. Uh, cel puțin 5 minute, stimați colegi, așa că dacă vreți o pauză, vă rog, îmi cer scuze că trebuie să ne oprim. Știu că e joi, o pauză nu e binevenită, însă 5 minute trebuie să luăm o pauză, dar vă rog să vă întoarceți dacă vreți să participați la această dezbatere. Mulțumesc! Estimated 5 minute, 5 minute până trecem la punctul 6.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

Um, colleagues, um, I had announced... the Mads College. uh, v-am rugat uh, să vă întoarceți după 5 minute. Am făcut greșeala de a sugera colegilor să servească o cafea, probabil e vina mea. clădirea asta e groaznic să, până apuci să pui mâna pe o cafea, durează un sfert de oră. În concluzie, dacă ați putea eventual să vă anunțați colegii, <clears throat> să se întoarcă, vă rog să o faceți. Stăm la comisarii aici, e gata să începem și dânsa vrea o cafea, dar nu o să primească. Prea târziu. Nu lucrați la instituția noastră, dacă vreți cafea, o beți acolo. Ne, umor britanic, îmi cer scuze. So yeah, if you want to do that, then colleagues, I'll start. But if you want to text uh, your colleagues, o să o să începem, dar v-aș ruga să vă anunțați colegii să vină. Acestea fiind spuse, cred că putem, uh, putem începe. E joi, oamenii se pregătesc să și plece către casă, așa că trebuie să începem. Domnule comisar, vă mulțumim pentru răbdare. Punctul 6 de pe ordinea de zi, dialogul structurat cu doamna comisar Iurova. O să discutăm o serie de chestiuni din portofoliul nostru, însă în același timp am spus că vom discuta și chestiuni ce țin de acest safe harbor, de locurile sigure, de posturile sigure. Și cu această introducere mai scurtă decât de obicei, am să o rog pe doamna Iurova să ia cuvântul. Vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, Claude. Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vin din nou în fața dumneavoastră pentru a avea acest dialog structurat cu dumneavoastră pe teme de interes comun. Nu e o coincidență că astăzi putem să sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Omului. În baza Convenției Internaționale a Drepturilor Omului a ONU din 1950. Iată, este o zi cu un caracter profund simbolic pentru noi toți care lucrăm în acest domeniu al drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Așa cum știți, Comisia a elaborat o listă de măsuri pentru a promova drepturile LGBT, prezentată și la Consiliul EPSCO în luna aceasta și publicată și pe site-ul Comisiei. Îi mulțumesc că domnului vicepreședinte sau doamnei vicepreședinte Lunacek, nu știu dacă este în sală, a fost în sală, dar uh, acum nu s-ar putea să se întoarcă. Vă rog să-i transmiteți uh, mulțumirile și prețuirea mea, pentru că în calitate de președinte al intergrupului LGBT a avut o contribuție semnificativă la elaborarea acestei liste. Acțiunile acoperă domenii de politică fundamentale pentru LGBT, printre care nediscriminarea, educația, ocuparea, sănătatea, libera circulație, azil, uh, combaterea discursurilor care incită la ură, infracțiunilor legate de ură și relațiile interne și externe. Această listă cred că va fost distribuită. Iată, este un document foarte frumos colorat. Și puteți vedea acolo că insistăm pe importanța adoptării de către Consiliu al propunerilor legislative pendinte care au un impact pozitiv important și direct asupra cetățenilor LGBT, cum ar fi directiva privind tratamentul egal. Este una dintre uh, propunerile legislative prioritare care urmează să fie finalizată anul viitor și contez pe buna cooperare pentru a se ajunge la un acord în timpul viitoarei președinții neerlandeze pe marginea acestui dosar prioritar. La nivelul punerii în aplicare eficiente a legislației europene existente, aceasta aduce beneficii reale pentru protejarea drepturilor persoanelor LGBT. Monitorizăm de aproape împreună cu statele membre punerea în aplicare a legislației europene și vrem să ne asigurăm că principiul nediscriminării se aplică într-adevăr inclusiv diferitele aspecte privitoare la orientarea sexuală și la identitatea de gen. Se pot face progrese, dar asta numai printr-un efort colectiv și noi oferim efort financiar, învățare interpares și uh, uh, susținere pentru cei din statele membre la nivelul autorităților și al societății civile care promovează aceste valori este și unul dintre obiectivele mele. Voi lansa o campanie de sensibilizare a cetățenilor la nivelul Uniunii Europene în acest sens în 2016. Această campanie va face un apel la respect și toleranță și va pune accentul pe beneficiile, beneficiile pe care le prezintă o societate diversă. Contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a deveni diseminatori ai aceste, al acestor mesaje în țările din care veniți. În ce privește protecția datelor și reforma din domeniu, avem încredere că putem ajunge anul acesta la un acord politic? Ne apropiem săptămâna aceasta de un trilog fundamental și vrem să mulțumim raportorilor, domnul Albrecht și doamna Lauristin, pentru eforturile lor deosebite, precum și raportorilor din umbră pentru leadership datorită eforturilor dumneavoastră și al diferitelor președinții succesive ale Consiliului, în special actualei președinții luxemburgheze, am toată încrederea că până la sfârșitul acestui an vom putea să ne atingem obiectivul. Scriem istoria în acest domeniu iar în ce privește regulamentul acesta pe a permite pieței digitale unice să se bazeze pe reguli comune pentru Uniunea, întreaga Uniune Europeană, ceea ce va fi fundamental pentru întreprinderi, pentru creștere, crearea de locuri de muncă și competitivitatea Uniunii Europene într-o economie globală. Noile reguli vor promova și drepturile fundamentale ale consumatorilor, încrederea acestora și creștere economică. Sunt convinsă că acordurile la care s-a ajuns în cadrul trilogurilor va permite o protecție eficientă a cetățenilor din punctul de vedere al protecției datelor și va oferi uh, un, întreprinderilor toate avantajele profitării de această economie digitală și a noilor de noile tehnologii. Uh, apoi, o parte fundamentală a agendei europene privind securitatea o reprezintă directiva de resort. Drepturile, regulile comune în materie de protecție a datelor vor permite autorităților judiciare să coopereze între ele mai eficient. Și un acord pe marginea acestui dosar este acum cu atât mai important în urma atentatelor teroriste de la Paris. Acum în ce privește discuțiile cu Statele Unite cu privire la un nou cadru pentru transferul transatlantic de date, negocierile sunt în curs chiar în acest moment și obiectivul meu rămâne acela de a construi o structură cu un sistem mai robust de supraveghere și verificare. Ne-am stabilit un calendar ambițios pentru încheierea negocierilor și eu rămân optimistă că îl vom putea respecta cu condiția ca standardele curții să fie îndeplinite. Am pus în mod repetat accentul în fața uh, omologilor mei din Statele Unite, inclusiv în vizita pe care am făcut-o la Washington DC în noiembrie, că trebuie să colaborăm mai strâns pentru ca lucrurile să meargă bine și Statele Unite trebuie să dea dovadă de flexibilitate, creativitate și înțelegere pentru a găsi soluții eficiente și creatoare. Trebuie să oferim cetățenilor și întreprinderilor noastre un acord sustenabil și stabil. Problemele pe care le discutăm se leagă de felul în care se pot implica mai aprofundat autoritățile de supraveghere a datelor în supravegherea respectării de către întreprinderi a angajamentelor asumate potrivit acestui acord. Curtea a confirmat rolul important al autorităților de protecție a datelor și trebuie să asigurăm supravegherea acestui cadru, inclusiv prin intermediul autorităților naționale de resort și în colaborare strânsă cu uh, Comisia Federală din Statele Unite, care la rândul său trebuie să își joace rolul în aplicarea acestui acord. The în felul în care vom colabora, în felul în care vom asigura o supraveghere eficientă și în posibilitatea ca uh, cetățenii Uniunii Europene, subiecții datelor, ar putea să obțină, acolo unde este cazul, despăgubiri la nivel juridic. De asemenea, accesarea de către autoritățile publice pentru uh, obiective de interes public și de securitate la dată trebuie să fie proporțional și uh, uh bine justificat, respectându-se garanțiile existente și existând uh, și supraveghere, mecanisme de supraveghere, de control judiciar, care să se aplice în acest domeniu, în special pentru cetățenii Uniunii Europene. În acest context, trebuie să sporim raportarea în materie de transparență cu privire la cerințele de acces din partea autorităților publice pentru a demonstra principiile necesității și faptul că principiile necesității și proporționalității se aplică și în practică. Toate noile aranjamente vor face obiectul monitorizării și al eventualelor revizuiri și aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă asigura că în urma atentatelor din la Paris din 13 noiembrie, Comisia se află acum în linia întâi a eforturilor internaționale pentru combaterea uh, spălării banilor și a uh, finanțării activităților teroriste. Prin directiva privind combaterea spălării banilor și regulamentul aferent, avem dispozi la dispoziție instrumentele necesare pentru a detecta și găsi, identifica miliardele de euro, fluxurile financiare care susțin activitățile și grupările teroriste. E nevoie de o transpunere eficientă și rapidă a directivei, iar statele membre au promis să accelereze punerea sa în aplicare. mă, îmi propun să identific și să vin cu propuneri uh, noi în materie de combatere a finanțării terorismului, cât de curând. În contextul uh, agendei pentru securitate, vom accelera de asemenea lucrările pe marginea ECRIS, registrul cu dosarele penale ale cetățenilor Uniunii Europene. și vom uh, pune accentul pe schimbul de informații din domeniu cu privire la resortisanții din țările terțe, un instrument util pentru punerea în aplicare eficientă la nivel transfrontalier a acestor măsuri și combaterea infracțiunilor cum ar fi terorismul. Viitoarea președinție face progrese rapide pe marginea acestui uh, uh, dosar și vom sperăm să obținem niște rezultate până la sfârșitul acestui an. Și în ceea ce privește EPO, facem pași rapizi înainte. Statele membre și-au exprimat sprijinul pe marginea unui text revizuit care conține cele mai importante dispoziții privitoare la EPO, structura, competențele, măsurile de anchetă și drepturile procedurale dar nu există un acord până când nu există un acord pe marginea tuturor elementelor și de aceea eu aș, aș spera ca în 2016 să putem pune pe picioare un uh, parchet european independent și puternic și sper ca viitoarea președinție să încheie la timp negocierile. Aș dori să îi spun încă o dată că Parlamentul joacă un rol important în dosarul EPO. Am ascultat cu multă atenție îngrijorările exprimate de Parlamentul European, precum și de parlamentele naționale. Ați arătat clar care sunt punctele dumneavoastră de vedere prin două rapoarte inter interimare și sunt de acord cu multe dintre ele. Salut vocea puternică pe marginea acestui dosar a Parlamentului European. Cât privește directiva antifraudă, aici încă n-am ajuns la un compromis pe marginea includerii ateurilor. Trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și să uh, punem accent pe importanța uh, hotărârii Tarico și nu cumva să venim cu un act legislativ care să reprezinte un pas înapoi față de instrumentele legislative existente. Din potrivă, trebuie să consolidăm protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Referitor la cooperarea judiciară, aș dori să subliniez că statele membre trebuie să-și folosească mai bine capacitățile și instrumentele în materie, de exemplu, facilitarea anchetelor și a urmăririlor penale, echipele de anchetă comune, echipe de coordonare, colaborarea cu țările terțe, în special cu cele din țările, cu cele din Balcanii de vest. Și acum, în ce privește drepturile procedurale. S-au făcut progrese importante în ce privește garanțiile procedurale pentru copii și rămân convinsă că negocierile se vor putea finaliza până la sfârșitul acestui an. Pentru a se ajunge la un compromis global, va fi nevoie să ajungem la un text echilibrat cu privire la asistența de către un avocat pentru copii. Acest element este elementul central al directivei și este cu atât mai important pentru acei copii care nu sunt într-o situație de libertate sau pentru care s-ar putea impune ca o sancțiune privarea de libertate. Sancțiunea trebuie să fie cât mai țintită și mai limitată cu putință și cât mai bine definită. Este important ca Comisia să ajungă la un acord în viitorul apropiat și pe marginea directivei privind asistența uh, judiciară pentru a se permite accesul uh, la un avocat, ca acesta să fie un drept eficient. Directiva va trebui să fie transpusă până în 27 noiembrie 2016 în statele membre, fără a fi completată însă de uh, dispozițiile adecvate, aceasta, există riscul ca ea să rămână literă moartă. Pentru a debloca negocierile, e nevoie de flexibilitate din partea atât a Consiliului cât și a Parlamentului. Negocierile pe marginea dispozițiilor concrete ale directivei, așa cum arăta și raportorul, trebuie să redemareze. Comisia este gata să ia în discuție propunerea Parlamentului European de a extinde domeniul de aplicare al directivei privitoare la asistența judiciară. Putem să oferim o mână de ajutor raportorului care a lansat o evaluare de impact la nivelul Parlamentului și speră ca raportul acesta să fie disponibil cât mai curând. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Commissioner. Um... Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Ați spus foarte multe. Voi încerca să dau uh, timp maxim de vorbire tuturor, așa că trec direct uh, la intervenții, doamna Holmeier, dar nu e. Vine. Iată. Ăsta e rezultatul faptului că am avut un vot cu oameni uh, plecând, ieșind, a fost tot un dute vină. Dar e Birgit Sipăl aici, așa că te rog. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult, doamne comisar, pentru că e astăzi alături de noi. Mereu ne îngrijorează când vedem că sunt puțini membri în sală, dar așa cum a spus Claude, de data aceasta e din cauza um, altor motive. Vreau să spun că statele membre ar trebui să forțească Europol și Eurojust ca să coopereze mai bine, mai ales uh, când vine vorba de uh, de corupție și de utilizarea frauduloasă a fondurilor europene. E important să avem și un rol puternic pentru procurorul european. Știu care sunt dificultățile în statele membre. Sunt multe lucruri de făcut în statele membre și avem în continuare probleme la acest capitol cu privire la uh, utilizarea frauduloasă a banilor contribuabilor. Este important să avem nu orice fel de uh, procuror, ci pe cineva cu prerogative adevărate care să poată acționa serios. Vreau doar să subliniez că mă bucur că sunt aici Avem în continuare uh, dosare deschise cu privire la interesele copilului și ajutorul judiciar. Facem studii de impact ca să vedem uh, exact uh, Întrebare despre Safe Harbor. Avem o problemă, negociem la nivel național, dar sunt diferite norme și uh, am văzut uh, și la nivelul SUA că sunt diferite norme la nivel de stat federal. Cum putem să avem uh, protecție la toate nivelurile și care este uh, elementul cel mai important? Ne putem baza doar pe reguli naționale când vine vorba de SUA? și care este mecanismul de control. Cum putem face în așa fel încât toate întreprinderile și toți actorii să se conformeze cu normele cu care au, asupra cărora au convenit? Puteți să ne oferiți un calendar? Cam când se întrezărește un acord în acest domeniu? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Birgit! Următorul coordonator este domnul Kirkhope. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am două, trei observații de făcut. În absența unei directive cu privire la drepturile LGBTI, ce consideră Comisia că poate face în așa fel încât a garanta drepturile acestor persoane fără legislație? Prima întrebare a fost aceasta. Acum despre protecția datelor. Cred că am sacrificat aici uh, parte din calitate de dragul uh, vitezei, mai ales cu privire la IMM-uri. Aveți de gând să oferiți asistență la nivel de implementare uh, întreprinderilor? O întrebare și din partea colegei mele, doamna Macovei. Ea vrea să știe cum arată negocierile cu privire la IPPO după ultimul Consiliu, adică ce se întâmplă cu legăturile naționale și ce se întâmplă cu măsurile recunoscute în statele membre, unde uh, va avea jurisprudență uh, jurisdicție uh, uh procurorul. Vrem să avem un organism independent și eficient. Doamna Sargentini, următorul coordonator. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Sper să nu pun întrebări care au fost deja adresate. Am un subiect despre care vreau să vorbim, o listă de acțiuni din partea Comisiei pentru egalitatea LGBTI. În numele colegii mele Ulrike Lunacek, noi am vrea să înțelegem cum să interpretăm acest titlu cu listă de acțiuni. Din, per, din punctul nostru de vedere, nu e vorba de o listă obligatorie pentru toată comisia, ci poate doar pentru doamna comisar și ar fi bine să ne dăm seama exact care este starea lucrurilor și cât de obligatorie este această listă. A doua întrebare. Cum va avea loc raportarea cu privire la lista de acțiuni? cât de des, în fața cui, când. Pentru noi, cei de la Verzi, este important să avem o foaie de parcurs pentru egalitatea uh, drepturilor uh, LGBTI. Mulțumim, Judith. Doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de ocazie pentru a-i mulțumi doamnei comisar pentru dialogul extraordinar, pentru cooperare, pentru disponibilitate pe parcursul anului. Vă felicit pentru raportul cu lista de acțiuni pentru LGBTI și egalitate. Ați menționat în special directiva pentru tratamentul egal. Eu sunt raportor din umbră de la PPE, iar aici e vorba de directiva antidiscriminare care e blocată la Consiliu de mai multă vreme. Aici spuneți că veți face tot posibilul pentru a depăși uh, rezistența politică sper să fiți puțin mai uh, precisă ce vreți să faceți la Consiliu, pentru că este strigător la cer ce se întâmplă acum pe dosarul antidiscriminare la Consiliu. A doua întrebare se referă la Safe Harbor. Eu am fost dezamăgită de declarația vicepreședintelui Timmermans și de declarația dumneavoastră imediat uh, după decizia CEJ nu e ca și cum în toată Uniunea Europeană e plin de Snowden. Sunt mii de companii care nu au certitudine juridică la ora actuală, iar acest lucru afectează fluxul liber de date. E vorba de unul din pilonii libere circulații după Uniunea Europeană cu uh, acest principiu. Sunt pentru protecția datelor, dar e nevoie de certitudine juridică rapid aici. Linii directoare linie directoare din 6 noiembrie nu ajung. Sper așadar să putem progresa la negocieri, bineînțeles având în vedere și fluxul liber de date. În al treilea rând, mă refer la accesul către documentele publice. Noi acum suntem uh, la un raport de implementare al unui regulament din 2001, sunt raportor din umbră de la PPE. Și iată că, iarăși, noul regulament de a oferi mai multă transparență cetățenilor în ceea ce privește cum funcționează instituțiile europene, este un dosar blocat de nu știu când și v-aș întreba ce aveți de gând să faceți pentru a depăși acest blocaj care este în mare parte la Consiliu, dar și la Comisie. Și un ultim aspect despre copii. M-a bucurat că ați menționat importanța asistenței, importanța uh, prezenței unui avocat în raportul Chinicii. Parlamentul ceruse o nouă agendă pentru copii, deoarece a expirat în 2014, iar Comisia a anunțat că nu avea nicio intenție să vină cu un program nou. Și atunci am o întrebare. Ce fel de activități, ce angajamente, ce măsuri vă asumați pentru următorii cinci ani ca să existe o acțiune comprehensivă, o strategie uh, bine coordonată? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mulțumesc foarte mult că sunteți aici, în acest dialog structurat și că ne oferiți uh, oportunitatea de a uh, intra în dialog cu dumneavoastră în termeni foarte practici și menționând exact ceea ce ne interesează pe noi, cei de la LIBE. Ce voiam eu să spun se referă la un comentariu pe care l-ați făcut cu privire la starea lucrurilor în ceea ce privește directiva PIF, directiva de a proteja interesele financiare ale Uniunii prin uh, acțiuni uh, penale în instanță. Ați uh, prezentat pe scurt status quo-ul și ce s-a întâmplat la ultimele discuții, la ultimul Consiliu JAI, numai câteva zile. Vreau însă să știu care sunt perspectivele și care este calendarul previzibil. Ce vom face pentru a depăși blocajul și pentru a încheia lucrările. Mai ales fiind dat că avem acest uh, război în domeniul TVA-ului. Am avut cazul de la CEJ și e important să se găsească un echilibru, să se ajungă la un numitor comun între Consiliu și Parlament. Trebuie să construim o punte pentru a înțelege că TVA-ul, mă scuzați, este o resursă importantă la bugetul Uniunii Europene, care, bineînțeles, uh, nu face ca competența statelor membre să dispară în materie de uh, norme fiscale. Vreau să menționez și antisemitismul în floare în Uniunea Europeană. Mă îngrijorează asta, ne îngrijorează pe noi cei cărora ne pasă de drepturi fundamentale, democrație. E vorba de antisemitism în Ungaria. Și vreau să știu dacă ați auzit de un caz Eu prezidez grupul de lucru pe antisemitism din Parlament și am fost informat de ce s-a întâmplat într-un sat din Ungaria. Zekes Feherbara e vizat. Îmi pare rău, nu pronunț eu perfect în maghiară, dar Acolo vor ridica o statuie în onoarea lui Balint Homan, fost ministru al guvernului maghiar din anii 30-40, care a participat activ la adoptarea unor legi antisemite și care a fost responsabil, de fapt, se spune, de deportarea a sute de mii de evrei maghiari în timpul Holocaustului. Și vreau să știu dacă ați auzit acest caz, dacă vă îngrijorează aceste subiecte, mai ales fiind date ultimele discuții din, de la plenara din Strasburg cu privire la situația din Ungaria, iar dumneavoastră ați anunțat că Comisia nu mai are în vedere activarea acelui, așa zis, mecanism pentru statul de drept, ca să putem avea o vedere de ansamblu, ca să ne putem da seama care este starea democrației, a drepturilor fundamentale și a valorilor în fiecare stat membru. Vă mulțumesc! Thank you, Juan. Mulțumesc, Juan. Domnul Boni. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea comprehensivă a activităților curente ale Comisiei. Am niște întrebări. În primul rând, ați spus că vom accelera lucrările pe noul formular ECRIS. Care este însă calendarul? A doua întrebare se referă la Safe Harbor. În opinia dumneavoastră, care sunt elementele cele mai dificile care sunt uh, punctele cruciale pentru a găsi un acord safe harbor cu SUA. Și apoi, ce părere aveți despre uh, un scenariu alternativ ca să depășim blocajul de la finele lui ianuarie? Grupul pe articolul 29 a spus că avem timp până la finele lui ianuarie, dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă pentru întreprinderi? Ce înseamnă pentru fluxul de date? O a treia întrebare se referă la GDPR. Timothy Kip Kirkhope a făcut o sugestie interesantă cu privire la implementare. E vorba de regulamentul pentru protecția generală a datelor. Calitatea acestui regulament e strâns legată de buna implementare la nivel european, cu sprijin european, dar și în statele membre, bineînțeles. Uh, și o ultimă întrebare se referă la ce face Comisia cu privire la situația din Polonia. Din păcate, a apărut un nou fenomen cu privire la nerespectarea normelor democratice și a statului democratic treptat. Mi se pare că devine din ce în ce mai important să ne adresăm asemenea întrebări la nivel european. Vă mulțumesc. Very much, Mr. Boni. May I... Uh, da, mulțumim foarte mult, domnule Boni. Doamnă comisar, și eu voiam să vă întreb de Safe Harbor și având în vedere că domnul Boni, doamna Stipăl aveau întrebări similare, vreau să vin și eu cu câteva nuanțe. Știu că ne-ați mai vorbit despre asta, am văzut ce s-a întâmplat la reuniunile pe care le-ați avut în SUA, când, în contextul uh, terorismului, Acum, uitându-ne în urmă, și în paranteză să vă spun, noi aici suntem foarte preocupați de acest subiect. Cunoaștem detaliile Safe Harbor. Pe acest fond, ce părere aveți? Când credeți că putem uh, încheia discuțiile cu SOA? Aveți un calendar? Știu că dumneavoastră v-ați întors la masa negocierilor. Așteptăm o propunere, dându-ne seama, bineînțeles că este un subiect complicat, dar care ar fi calendarul avut în vedere? Da, deci de fapt știți, asta este întrebarea mea. Și mai e un coleg care vrea să vorbească, Soraya. Tack. Eh, och kommissionär Irva. Det är trevligt att ha dig här. O eh, eh, plăcere, domnule comisar, să vă vedem alături de noi. Și o întrebare referitor la ceea ce se întâmplă în prezent. S-a vorbit de protecția identităților sexuale. Ce face Comisia pentru a introduce aceste măsuri de protecție. Și apoi uh, m-aș referi la rom, la sentimentele anti-rom în special. Se va asigura Comisia că această luptă împotriva unor astfel de practici este integrată în strategii naționale, pentru că e un lucru fundamental. Și ar mai fi un lucru al treilea pe care l-aș menționa, ce ați putea face în legătură cu aceste crime legate de ură care au loc? După cum s-a spus deja, e o dimineață destul de neobișnuită. Am avut un vot important și o serie de pauze. În plus e joi, unii colegi au plecat deja. Îmi cer scuze. Însă măcar cei prezenți au avut timp suficient pentru întrebări. Și de asemenea, dumneavoastră aveți mai mult timp la dispoziție. Nici o grabă de această dată, iată excepție. Vă rog, fără grabă, aveți cuvântul. Stai, o să, o să vorbesc atâta timp cât am ceva de spus. Știți că de obicei suntem presați de timp și uneori sunt prea multe întrebări și răspunsurile de voie de nevoie sunt date în grabă, dar nu așa stau lucrurile astăzi. Eventual am putea avea o discuție mai interactivă când e atât de mult timp la dispoziție. Așa că dacă aveți chestiuni suplimentare, vă rog să reveniți. Eventual critici după răspunsuri. În primul rând, aș reacționa la spusele domnului Lopez Aguilar. Prezența mea aici e parte din portofoliul meu. Trebuie să dau socoteală Parlamentului și am patru comisii la care trebuie să, să fiu prezentă. Comisia Libe se ocupă de chestiuni extrem de spinoase, mai ales dacă ne gândim la provocările perioadei actuale. Nu suntem într-o perioadă în care lucrurile merg normal. Nu, e o perioadă de criză, o perioadă de crize externe și nu avem competențe de pline în a aborda toate fațetele. Noi putem încerca prin politici externe să reducem efectele negative asupra Europei, însă sunt și foarte multe probleme pe plan intern și acestea trebuie să le discutăm aici. Una dintre întrebările esențiale este conflictul între principiile fundamentale, dreptul la intimitate și dreptul la securitate, dreptul la safe harbor, tot ce se spune în legătură cu protecția datelor și alte politici. Aici intervine chestiunea esențială cum să pui capăt intoleranței crescând de la nivelul societății, sunt uh, vremuri grele cele pe care le trăim. Evrei, sunt evrei care părăsesc Europa pentru că nu se mai simt în siguranță. Am văzut cifre arătând s au plecat din Franța. Discuții încărcate de ură uh, în, uh, pe internet. Și aici un alt conflict de principii. Internetul e fantastic, e o inovație care îți permite să îmbunătățești atât de multe lucruri în viața oamenilor, dar acum același internet e folosit în aceste scopuri îngrozitoare, discursuri încărcate de ură care incită la crimă și la violență. Trebuie să tragem o linie între libertatea de expresie, care trebuie să fie păstrată în cel mai larg sens posibil și nevoia de a lua măsuri. Pentru că discursurile inspirate de ură și crimele asociate cu acest trebuie eliminată. Și cu toții ne confruntăm cu această dilemă. Dreptul la intimitate, dreptul la securitate. Dacă două, trei persoane discută, uh, o să vedem o dispută pe această temă. Trebuie să cădem de acord, gândiți-vă, nu între trei persoane, ci la nivelul întregii Uniuni Europene și noi suntem cei care trebuie să stabilim unde este linia roșie. E o răspundere covârșitoare, mai ales după atacurile teroriste. Și gândiți-vă că în plus trebuie să ajungem la un acord și cu americanii pe această temă care văd cu totul altfel chestiunile de intimitate și securitate. O altă filozofie de cealaltă parte a oceanului. Și aici mă refer în special la Safe Harbor. Deci da, domnule Lopez Aguilar, mă bucur că sunt aici pentru că trebuie să aud și ce, ce spuneți dumneavoastră, cei care vă ocupați de aceste chestiuni spinoase. deciziile dificile nu trebuie să rămână doar pe umerii noștri la, la comisie, trebuie să fie rezultatul unui efort colectiv. Pentru că trebuie să luăm deciziile juste în această perioadă. Știm că nu o să avem o a doua șansă. Trebuie să decidem bine de la bun început. Cer scuze că am, am vorbit atât de mult, am consumat timpul de rezervă, dar am să revin acum la întrebările noastre. Nu, în mod normal, monologul interior e descurajat la noi. Dar m-am simțit uh, obligată să încep cu aceasta, ca să vă spun cât de important este acest dialog pentru mine. Doamnă Sipel, vorbeați de Eurojust. Da, ține și de răspunderea comisiei, de răspunderea mea să avem un dialog permanent cu președintele Eurojust și să uh, avem în vedere maximă utilizarea acestei agenții. Nu e vorba doar de eficientizarea activităților la nivelul Uniunii Europene, ci concentrarea pe state terțe pe Balcanii de vest și pe Turcia chiar, unde trebuie să participăm în aceste state terțe, această implicare ar putea duce la, ar duce la lupta împotriva crimei organizate. Dacă nu avem succes, asta ne afectează negativ pe plan securitar și pe noi. Eurojust prin, Eurojust, prin mare, trebuie să fie consolidată. Sunt ceva îmbunătățiri, o consolidarea bugetului, uh, structura de personal amplificată în următorii ani și trebuie să continuăm pe această cale. Pe EPPO parchetul european, uh, câteva întrebări pe această temă, am să le răspund uh, tuturor în același timp, trebuie să ne asigurăm că printr-o dezvoltare continuă pe parcursul mai multor președinții, competențele vor evolua de așa nivel încât o să avem o instituție europeană care ar putea să fie total neputincioasă și costisitoare. Și credeți-mă, nu vreau așa ceva. De la un consiliu la altul repet exact același lucru, pentru că această slăbire a competențelor parchetului european dincolo de masa critică, nu se face dintr-o lovitură. Se întâmplă prin felieri treptate, amendamente care se tot adaugă la propunerea statelor membre. Unele nu vor un parchet european puternic, unele vor corelație națională, de care întreba și doamna Macovei, Pentru ei această legătură națională e cea mai importantă. Parchetul european trebuie să fie puternic, independent și eficient. Nu trebuie să fie o mașină monstruoasă care să țină subspecții în capcană unei investigații penale timp de 10 ani. Pentru că trebuie traduse dosarele, nu? Trebuie să creăm un parchet european care să funcționeze coerent și să se alinieze la procedurile naționale. Vrem un model care să lase neatins dreptul penal și codul de procedură penală din statele membre. Nu putem face așa ceva pentru că avem sisteme diferite. Sunt state membre unde există judecători de instrucție, în altele nu există, dar există măsuri specifice de investigație în materie de drepturi procedurale și așa mai departe. Apoi există cazul tranzacțiilor. Și e interesant să vedem care e situația la nivel general european în materie de tranzacții. E posibilitatea să plătești și după ce plătești această sumă, investigația e suspendată. E o privatizare a, a investigațiilor penale, după cum ne spune un profesor al meu. Însă în multe state există posibilitatea. Plătești această sumă și nu mai ești investigații, se suspendă investigația. Vă dați seama cât de greu ar fi să generalizăm o astfel de practică din parchetul european. Dar să continui. E un proces extrem de dificil. Se ajunge la un acord doar uh, după ce fiecare articol a, uh, a uh, beneficiază de susținere. În lucru sunt la 16 articole, pentru că în anumite state membre există probleme constituționale, Acolo judecătorii de instrucție nu trebuie să primească instrucțiuni de la altcineva și parchetul european dă instrucțiuni procurorilor care activează la nivel național. Deci, ideea e că ne confruntăm cu chestiuni de ordin tehnic, dar trebuie să păstrăm în același timp modelul parchetului ca atare și să ne asigurăm că rămâne solid și competent. Încă nu m-am descărcat după ultimul Consiliu Jai. Câțiva miniștri prezenți acolo, evident, doreau să reducă competențele parchetului european. Nu trebuie să le permitem să facă acest lucru. Dar, în general, la Consiliu, uh, Uh, pot să spun că există sprijin solid pentru constituirea anul viitor a unei instituții solide, puternice, menite să combată criminalitatea și infracțiunile ce afectează negativ interesele Uniunii Europene. Am să trec la TVA și după aceea o să revin la celelalte întrebări. TVA-ul trebuie inclus în această directivă antifraudă. Fraudarea TVA trebuie să facă obiectul acestor investigații penale desfășurate de uh, procuratura de parchetul european. Cazul Tarico ne-a ajutat în acest sens. Ne-a sprijinit poziția conform că TVA-ul trebuie să fie inclus. Dar unde suntem la Consiliu? E o chestiune spinoasă din cauza problemei ridicate de competențele miniștrilor. Noi am discutat asta la Justiție și Afaceri Interne, dar ministrii de Justiție spun asta ține de miște finanțe. Unii spun că ar trebui să se uh, lupte cu miniștrii de finanțe din propriul stat membru. Închipă o situație dificilă. Deci noi încercăm să-i convingem pe ministrii justiției că trebuie să schimbe poziția și că TVA-ul trebuie inclus. Ultima discuție a fost foarte scursă, joia trecută, vinerea trecută. Noi am început cu o sinteză a situației actuale și am decis să specificăm cifrele asociate cu infracțiunile ce urmează a fi investigate de parchetul european. Din ce este disponibil în prezent, dacă punem pragul la 100.000 de euro prejudiciu pentru infracțiuni grave privind TVA-ul natură transfrontalieră, parchetul european va fi sufocat de numărul mare de cazuri. Trebuie să vedem care e situația, care sunt statisticile în materie de infracționalitate în statele membre, să estimăm cu câte cazuri pe an uh, se va confrunta parchetul european. Tactica mea însă este aceea de a include TVA-ul și infracțiunile grave în portofoliul parchetului european Uh, cu, și să insistăm mai apoi și pe directiva antifraudă. Președinția olandeză ne-a promis că se va angaja pe această cale. Nu e ușor, uh, uh, pentru că pe ansamblu abordarea nu a fost pozitivă, însă am un acord cu ministrul olandez de resort că o să rediscutăm chestiunea la următorul Consiliu, dar cu cifrele pe masă. Vom putea atunci să abordăm uh, chestiunea în mod mai, într-un mod mai realist. Și am să trec acum la Safe Harbor. A fost o serie de întrebări pe această temă. Doamna Sipă. Îți întrebă ceva în legătură cu cooperarea între diferitele agenții. Ideea e cum o să folosim uh, instrumentarul tehnic pentru a accelera schimbul de informații între autoritățile investigative. Se folosește un sistem greoi în prezent și trebuie să vedem uh, dacă n-am putea folosi tehnologiile moderne pentru a eficientiza cooperarea între statele membre în acest sens. Și asta a fost o temă pe care am discutat-o la negocieri și cu omologul american. Trebuie să ne asigurăm că schimbăm mai rapid informațiile uh, relevante din punct de vedere al investigațiilor juridice. Safe Harbor. Chestiuni de ordin juridic, calendar, verificarea criteriilor E, e o problemă într-adevăr spinoasă. După cum am spus la început, în materie de protecție a datelor, punem în balanță două principii, protecția intimității și securitatea. Aici, pe Safe Harbor, avem un triunghi, pentru că intervine și economia. și doamna Corața Bild a referit la firme și la certitudinea juridică după o hotărâre a curții. Discuțiile de la Washington pe această temă au avut succes. M-am întors cu impresia că și ei consideră ca și noi că trebuie să procedăm cu celeritate. De asemenea, unde m-am dus, am spus clar, dacă este un nou safe harbor, este vorba de o decizie unilaterală a Comisiei Europene. Și n-am să propun acest lucru colegiului fără a fi sigură că pot aplica sistemul pe care l-am numit încredere și verificare bills and at their pentru că trebuie să înțelegem care este și sistemul lor. Dacă încercăm să evaluăm, să vedem dacă sistemul lor răspunde la ceea ce curtea noastră numește protecție echivalentă, e o încercare dificilă. E greu să evaluăm așa ceva. La fel de greu este însă și să renunțăm și să spunem, păi mai așteptăm până se schimbă legislația americană. Ca să fim 100% convinși că va exista, că, că nu se va putea întâmpla ca serviciile secrete americane să ne supravegheze. Așadar, lucrăm acum la sistemul Trust and Check, pentru că trebuie să existe și o parte de trust, de încredere, în guvernul american. Mai la obiect. Negociem acum cu Departamentul American pentru Comerț și cu Comisia Federală, cu Comisia Federală pentru Comerț, precum și cu autoritățile europene pentru protecția datelor, care au de asemenea un rol fundamental. Deci colaborăm cu dumnealor și la Washington am uh, ridicat patru chestiuni în discuție și partenerii americani știu foarte bine care sunt uh, solicitările mele. I-am anunțat din timp, înainte de a merge acolo, am și vrut să mă duc la Washington cu patru puncte de negociere. Vom vedea care, în ce formă va îmbrăca angajamentul lor, dacă va fi vorba de o scrisoare din partea autorităților americane sau dacă va fi vorba de un memorandum de înțelegere. Asta rămâne de văzut. Le-am cerut uh, uh, celor care răspund uh, de domeniul securității să vină cu o definiție mai precisă a excepțiilor potrivit cărora autorităților vor putea, autoritățile lor vor putea să solicite uh, date personale de la noi uh, în baza lui Safe Harbor. Și am arătat clar americanilor că definiția americanilor nu este suficientă pentru noi și că ei trebuie să găsească termenii oricât ar fi de dificili în această definiție, și anume securitatea națională. Trebuie definită ce e aia securitatea națională atunci când vii și ceri niște date personale din motive de securitate națională. Trebuie precizate lucrurile și Mâine vin partenerii americani, vom purta mâine discuții la nivel tehnic pe tema aceasta. Deci, în baza acestei definiții concrete și precise a limitelor și excepțiilor, abia atunci vom putea să le permitem accesul la date. Și va trebui apoi să găsim mecanismele adecvate de control, de aceea spuneam trust and check. Va trebui să existe un mecanism de verificare permanentă prin raportare din partea părții americane, din partea autorităților de stat din America, cu privire la numărul de solicitări, apoi va exista o dublă verificare și din partea întreprinderilor, care însă nu o să ne spună foarte multe, și dacă nu vom afla suficiente informații, nu voi fi mulțumită. Va trebui atunci să obținem informații confidențiale. Through this reporting we will uh, get in deci este important să înțelegem care este tendința și cu ajutorul uh, sectorului întreprinderilor poate că vom reuși să identificăm sursele de informații de bază. Însă vom monitoriza situația de ansamblu din Statele Unite și nu doar rapoartele care se leagă de companiile Safe Harbor. Vom analiza ce se întâmplă în mass media, în societatea civilă, în ONG-uri. Vom analiza și informațiile de la denunțătorii de conștiință. Vom folosi toate canalele la dispoziția noastră pentru a putea evalua în mod continuu situația din Statele Unite cu privire la această supraveghere de masă, dacă ea există sau nu. Poate că veți considera că sursa aceasta de informație este prea slabă, dar, cum spuneam, e vorba de un mozaic de canale de informare care ne vor oferi o imagine generală. Există și o clauză de suspendare prin care dacă vom obține informații fiabile și pertinente care ne vor arăta că exceptările și limitările nu sunt menținute, dacă regulile nu se respectă, suspendăm colaborarea. Aceasta va fi partea de monitorizare, care de asemenea trebuie finalizată în negocierile cu autoritățile americane. Avem nevoie și de contribuția lor pentru raportare și al patrulea element, cel mai dificil, cum să ne asigurăm că cetățenii europeni vor putea obține despăgubiri reale în situația în care li se va încălca dreptul la viața privată. Și insist asupra părții de uh, despăgubire pusă în aplicare, executată, pentru că doar o decizie de despăgubire nu e suficientă, nu e suficient să existe doar o hotărâre în acest sens, ci ea trebuie să și fie executată. Acesta este elementul pe care ne concentrăm acum. Vorbim despre autoritățile europene de protecție a datelor, pe de-o parte, și de Comisia Federală pentru Comerț. Și foarte greu, pentru că trebuie văzute și chestiunile de jurisdicție. Autoritățile de protecție a datelor nu au jurisdicție asupra importatorilor, deci trebuie să înțelegem toate aceste lucruri. Îmi pare rău că am fost chiar atât de tehnică în prezentarea mea la nivel strict, de tehnică juridică, dar știu că mulți dintre dumneavoastră cunosc detaliile și sunt foarte implicați în acest dosar, de aceea am vrut să vă ofer o imagine cât mai precisă. Apoi, cum spuneam, ultima chestiune este cumva punctul de pornire pentru celelalte trei mecanismul acesta de despăgubire executată pentru cetățenii europeni. Referitor la calendar, lucrăm, să știți, zi și noapte. Am, mi s-a spus că anul ăsta se sărbătorește și Crăciunul. Nu știu, poate că vom reuși să ne oprim și noi pentru câteva zile, dar uh, împreună cu colegii vrem să vedem clar pe masă textele pertinente, textele angajamentelor pe care le dorim din partea americanilor, textele deciziilor uh, și toate celelalte texte privitoare la modelul de punere în aplicare. Până la sfârșitul lunii ianuarie trebuie să fie limpede că noul safe harbor va deveni funcțional, el trebuie de asemenea rebranduit, trebuie cumva să găsim un nou termen pentru a-l defini și trebuie să insist asupra faptului că este dreptul nostru să luăm deciziile adecvate. Nu e vorba de datoria Comisiei, ci de dreptul nostru. Avem o directivă care prevede transferul către țările terțe care oferă unele instrumente în legătură cu felul în care trebuie procedat, instrumente pe care le punem la dispoziția companiilor, așa cum am arătat în comunicarea noastră din 6 noiembrie. Prin urmare, nu e vorba de instrumente excepționale, ci de instrumente obișnuite folosite pentru transferul către țările terțe. Acestea sunt instrumentele care trebuie folosite sub, sub uh, supravegherea extrem de atentă și strictă a autorităților de protecție a datelor pentru a se identifica situațiile în care nu există o protecție adecvată și de un nivel suficient de ridicat în alte state. Potrivit CEJ, e vorba în acest moment de Statele Unite ale Americii. Prin urmare, dacă ne uităm cât de important este transferul de date către Statele Unite pentru companiile de ambele părți ale Atlanticului, care depind de transferul de date. Aceste lucruri chiar că ne determină să lucrăm într-un regim foarte specific care să permită transferul de date, menținându-se în același timp nivelul de protecție cât mai ridicat în fața americanilor. Dar Deocamdată nu suntem convinși că acest nivel ridicat este garantat în Statele Unite, de aceea Dați-mi, vă rog, mai mult timp la dispoziție. Știu cât este de important acest dosar și cred că termenul sfârșitului lui ianuarie e un termen realist. Coincidență sau nu, este și termenul stabilit de autoritățile de protecție a datelor, care ne-au spus că vor accepta acest instrument în baza directivei la, până la sfârșitul ianuarie. Nu știu acum dacă o să fie dacă își vor respecta uh, această obligație până la 1 februarie, dar trebuie. Până la sfârșitul ianuarie, cum spuneam, noi trebuie să venim cu acest nou cadru și, credeți-mă, am investit uh, mult, uh, mult capital politic, capital este cuvântul, da, în acest dosar. Aproape că îmi vine să spun că pentru mine este o chestiune de onoare să duc la bun sfârșit acest dosar, dar în același timp este de o importanță capitală și pentru întreprinderi și tocmai de aceea fac eforturi uriașe zi și noapte și știu că și omologii americani le fac. Îmi cer scuze că intervin așa la sfârșit. Vreau să verific dacă nu cumva dorește cineva să mai pună o întrebare suplimentară. Da? Ne-ați spus că doriți să mă adresați o întrebare. Vă rog, succint. Da, voiam, tocmai voiam să mă refer la Safe Harbor, pentru că știu că au fost multe întrebări. Da, dar era un coleg care voia, voia să vă adreseze o întrebare și știu că vrea să plece, așa că voiam să verific dacă mai e cineva cu întrebări suplimentare. Soraya mai întâi. Da. Voiam să insist asupra deciziei cadru privitoare la incidentele infracționale motivate de ură. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu această directivă cadru. Ar putea acest cadru să fie extins pentru a se acoperi și alte drepturi aici? Poate că îmi veți spune că nu e posibil, dar uh, cred că merită analizate lucrurile. Dacă ne puteți spune ce părere aveți măcar despre acest subiect, pentru că e o chestiune deosebit de importantă care vizează o categorie întreagă de persoane deosebit de expuse infracțiunilor motivate de ură. E o întrebare suplimentară față de ce întrebasem anterior. Da. Și dumneavoastră aveți o întrebare? Eu, eu credeam că prezentarea doamnei comisar s-a încheiat, dar voi aștepta până la sfârșit pentru a întreba, adresa o întrebare cu privire la persoanele LGTB, LGTBI. LGBTI. Dacă nu mai este nimeni care dorește să adreseze întrebări, doamna comisar, vă dau din nou cuvântul. Uh, cu privire la Safe Harbor, am adunat atâtea încât uh,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 Aici avem mai multe feluri de uh, infracțiuni și putem să acoperim totul. Ține acum de statele membre să implementeze ca lumea aceste norme. Și trebuie să verific ce e cu LTGPI. Antițiganismul, antisemitismul, uh, islamofobia, toate aceste lucruri sunt acoperite Așa că... Sphere. Statele membre au cum să acționeze, pentru că avem instrumentele necesare, pot fi implementate și pot să vă spun că în 16, în vreo 16 în toate statele membre, pentru că sunt și câteva opt-out, derogări, vedem că nu există o bună implementare a acestei decizii cadru și acum avem un dialog individual cu aceste state, pentru că este foarte important, mai ales uh, în cadrul uh, muncii cu furnizorii IT, ca să reducem materialul xenofob și rasist online. Fac un apel către toți miniștrii de la toate consiliile, <coughs> cel puțin am întâmplat în ultimele trei dăți, pentru a implementa mult mai atent aceste lucruri. În al doilea rând, avem directiva pentru cooperarea terorismului, dar ține de sfera penală. N-ați întrebat despre asta însă. Așadar, care este starea drepturilor LGBTI? Why action the list of action, why not action plan, why not strategy. I am now enjoying... Există o strategie Avem o politică de gen. Comisia s-a angajat să vină cu soluții concrete. Și pot să vă spun că pentru mine acesta este angajamentul ca și comisar responsabil de acest subiect. Și dacă citiți uh, cum trebuie, vă veți da seama că e un angajament. E un angajament și din partea altor digiuri. Mă uit să văd dacă e inclus aici. Ia uitați-vă, de exemplu, e vorba de implicarea DigiSanco. Se prevede acolo că sunt alte DG-uri și alte părți ale comisiei care lucrează cu noi pe acest subiect. Toată lumea este sensibilizată la acest subiect. Colegii vizați sunt coautori ai acestui plan. Este un document relevant al Comisiei care a fost publicat. Consider că este foarte important să stipulăm cât se poate de clar că e o politică importantă pentru Comisie, mai ales în lumina întâmplărilor recente. Știți, poate, că la Consiliul de Justiție de săptămâna trecută n-am fost în măsură să adoptăm uh, regimul matrimonial și a parteneriatelor uh, înregistrate. Ungaria și Polonia n-au vrut să accepte din cauza unor legislații naționale și a unor uh, bariere constituționale, cel puțin asta ne-au spus. Toate celelalte state membre au spus foarte repede că noi vrem cooperare consolidată și cu toții vom fi implicați pentru legea familială. Știți că avem nevoie pentru legea familială de unanimitate la Consiliu. Asta înseamnă că trebuie să continue prin cooperare consolidată. Totul e inclus în lista de acțiuni pe care Comisia le va utiliza ca planificare managerială și de marketing. E un efort colectiv și la care participă și alți uh, comisari, uh, statutul juridic nu este slab. Era important să avem un text concret care să spună concret ce vom face. Și vrem uh, adunare Vrem o uh, reportare anuală. Vrem și o, un tratament, vrem să avem și directiva pentru tratamentul legal, bineînțeles, dar este o poveste fără sfârșit și mă dezamăgește. La Consiliu toată lumea vorbește despre necesitatea de a avea așa o legislație ca să acoperim lacuna antidiscriminare, dar disponibilitatea de a adopta acest act este scăzută, dat fiind că directiva indirect are implicații bugetare, pentru că trebuie să existe aranjamente speciale pentru persoanele cu dizabilități. Am informat pe ministrii. că vom pregăti în acest sens un document Vom încerca să propunem o soluție, dar disponibilitatea nu este suficientă. Contez însă foarte mult pe președinția olandeză, deoarece olandezii sunt uh, atât de buni la aceste politici. Nu? Bine. A, deci v-a fost uh, strivit optimismul. Cu privire la copii, o mare, mare lacună politică. Vreau să fac două lucruri. Ca și cu lista de acțiuni pentru LGBTI. Uh, DG work plan for next year to do the same thing or similar thing for... Și deci, la anul o să avem o listă comprehensivă de acțiuni și pentru copii, ca să îmbunătățim situația acestora în Europa. Lucrez cu colegii mei În acest sens, pentru că e grav ce se întâmplă mai ales cu copiii migra de migranți și cu copi copiii neînsoțiți. Am testat care sunt soluțiile rapide și mi-am dat seama că nu există. Am decis totuși să depun o listă de acțiuni care să fie întreprinse rapid în discutarea săptămâna viitoare la colegiu și avem, vom avea și statistici despre câți copii avem acum pe teritoriul Uniunii și care sunt amenințările și riscurile și care sunt uh, obligațiile organismelor relevante. Vom avea trei capitole pentru sarcini, cu, pentru comisie, uh, statele membre și pentru organizații. Și vreau să mă întâlnesc cât mai repede cu reprezentanții marilor ONG-uri sau marilor organizații în general, pentru care ne-ar putea ajuta să rezolvăm uh, acele situații cele mai grave din anumite state membre. Acesta este aceasta este intervenția rapidă pe care vreau să o fac și sper să reușesc să atrag atenția asupra problemei tuturor uh, organismelor relevante care să întreprindă ceva acum, chiar acum. Data protection reform, yes, I, I still feel very strong political will. Privirea protecția datelor, e voință politică în continuare pentru a încheia trialogul. Mai sunt uh, câteva puncte dificile de bifat cândva săptămâna viitoare. E vorba de uh, Uh, consimțământul exprimat uh, din partea individului care uh, dă datele altcuiva. M-ați întrebat însă și despre implementare. Mm, e o întrebare foarte relevantă, deoarece suntem mândri că vom avea un set uniform de norme, dar acest set va trebui implementat în statele membre într-o manieră uniformă. Deci nu este doar despre a de acum vom utiliza sancțiunile, ci despre multe alte lucruri trebuie să lucrăm cu toată lumea, să fie un efort comun. Vom avea o campanie, mai ales în 2017, către întreprinderi, către mediul de afaceri și către public, pentru a înțelege și aceștia ce înseamnă reforma pentru ei. Da, vă rog frumos uh, să ajungeți la o încheiere. Domnule Șogor, ați așteptat chiar până la sfârșit pentru o întrebare. Vă rog frumos, foarte rapid. Thank you. Eh, <clears throat> Bine, o întrebare rapidă. În această dimineață am avut o dezbatere foarte interesantă. despre sistemul de monitorizare a drepturilor fundamentale și care sunt posibilitățile pentru monitorizare. So-called uh, democratic scoreboard. Un tablou de bord democratic. Care sunt șansele de a avea un asemenea sistem de monitorizare? Pentru că de multe ori am ridicat această întrebare foștilor comisari sunt minorități etnice în Europa, nu romi, nu LGBT, nu imigranți, nu copii, nu musulmani. Și sunt uh, discriminați din cauza uh, limbii folosite din cauza etniei. Mă gândesc la minoritatea polonă uh, în Lituania, cea turcă din Grecia, cea ungară din România. România. Sper că știți la ce mă refer. we won't have interpretation beyond 12:30 today. Știți că nu avem interpretare astăzi după 12:30 și nu vom depăși acest timp. Știți, dumneavoastră vreți să interviți a treia oară. 30 de secunde, fiindcă știți că nu mai avem interpretare. Vera, om du svarade på min fråga när det gäller... Nu știu dacă mi-ați răspuns întrebării mele. Întrebam despre includerea în strategiile naționale a combaterii sentimentelor antițigănești apropo de problema crimelor motivate de ură. De asemenea, nu s-ar putea extinde domeniul de aplicare al acestor decizii cadru apropo de LGTBI? Foarte pe scurt, dacă puteți să trageți o concluzie răspunzând în același timp celor două întrebări. Aș fi foarte recunoscător. V-am promis că voi verifica acest ultimul lucru și voi verifica și dacă avem această treabă inclusă în strategia pentru romi și strategiile din statele membre, dar nu pot să reacționez acum. Iar uh, în ceea ce o pe dumneavoastră, n-am vrut să evit uh, uh, situația din Ungaria și Polonia cu privire la statul de drept. Această ultimă întrebare are strânsă legătură cu asta. Știu că ați avut discuții de azi dimineață. O să cer rezultatul acestor discuții și mi-aș dori să avem o asemenea monitorizare, dar înțelegem cu toții că pentru a măsura într-un fel, pentru a avea date cantitative foarte precise despre statul de drept, e greu. Nu e ca și cum măsurăm disciplina financiară a statelor membre. Eu aș fi pentru un asemenea mecanism, dar sunt și sceptică, pentru că nu știu dacă putem să găsim un sistem magic de monitorizare ca să comparăm uh, statele. Am fost în Ungaria recent am vrut să văd cu ochii mei ce atmosferă e în țară. Eu vin dintr-o țară, fost, dintr-un fost stat totalitar și mă gândesc că noi avem uh, un simț aparte pentru anumite fenomene uh, care au de-a face cu totalitarismul. Sunt foarte deschise la acest capitol, știți la ce mă refer. Așa că am vrut să văd ce se întâmplă la nivel legislativ, ce face media, ce fac bisericile, ce fac ONG-urile și vreau să vă spun că da, se întâmplă ceva uh, fundamental greșit în această țară, dar pentru a face uh, o evaluare a mecanismului statului de drept, ca să declarăm că sunt suspiciuni de încălcări sistematice ale tratatelor, nu știu ce să spun. Sunt mulți alți pași de făcut, cu o evaluare obiectivă ar fi foarte bine să avem un asemenea mecanism, dar sunt, repet, sceptică. Nu știu dacă vom reuși. Mulțumesc foarte mult, a fost pentru mine foarte interesant să fiu aici și sunt entuziastă pe mai departe. Da, o prestație impresionantă astăzi, plină de entuziasm, ce, cei, cărora, cei care au rămas în această dimineață până la sfârșit uh, uh, sunt cei cărora le mulțumesc, uh, a fost o dimineață specială, uh, iată, doamna comisar a primit întrebări cu substanță și câte subiecte interesante, cu parchetul european, cu uh, statul de drept, drepturi fundamentale, nu avem uh, deseori ocazia să trecem absolut totul în revistă și chit că n-au fost mulți eurodeputați în sală, vă mulțumim pentru tot. Cu privire la Safe Harbor, v-am ruga, pe măsură ce calendarul devine mai clar, să reveniți în rândul nostru prin, pe la începutul 2016 ca să ne formăm o idee mai clară despre ce se întâmplă cu Safe Harbor 2 va fi foarte interesant și vor exista câteva urgențe în acest sens. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru efort, a fost o sesiune foarte bună. Doamne comisar, mulțumesc noastră pentru răspunsuri și pentru entuziasmul din această dimineață. Dragi colegi, mulțumesc! No